Welcome back all of you to uh, uh, the committee. Bine ați revenit la lucrările comisiei noastre. Pentru cei care nu au participat de dimineață, am avut o discuție foarte interesantă cu ministra uh, pentru uh, ocupare și muncă din Grecia și sunt convinsă că ne vom reîntoarce la acest subiect. Acum uh, Eh, vom vota. Sper că aveți cartele de vot eh, dumneavoastră, sper că și funcționează și vom eh, începe voturile cu acordul provizoriu rezultat din instituționale confirmat de Coreper, riscul legat de expunerea la agenți cancerigen sau mutagen la locul de muncă. Da, deci votul s-a deschis. Foarte bine. Nu, eu vot în plus de la PPE. Bun, acum votul s-a închis și rezultatul e 42 de voturi pentru și 0 voturi împotriva. Așadar, vă mulțumim. Și trecem mai departe. Întrerupere din sală. Cineva întrerupe din sală. Da, probleme tehnice cu interpretarea în cabina spaniolă nu se aude, se pare la cască. Nu se aude la cabina în spaniol. Ah. You have it now. There are some small disturbances with uh, the the system today when it comes to translation. Usually it's just a short delay, so um... iar încep. Da, sunt uh, au fost probleme și de dimineață cu interpretarea. Sper că se va rezolva. Bun. Trecem mai departe, așadar, proiect de aviz, bugetul general al Uniunii Europene pentru 2018 începe cu compromisul A. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 e caduc. 2, 3, 4, la fel. Compromisul B. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Acum amendamentul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 7. Verificăm pe vot electronic. Votul s-a deschis. Și acum votul s-a închis. Și se adoptă cu 27 de voturi pentru la 20 împotriva acum. 8, 9 sunt caduce. Trecem la compromisul C. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, uh, amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E acum pe aceeași pagină. Cine este pentru compromisul E? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 23, pe pagina 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Bun. Haideți să reluăm votul pentru compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 30. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 31, partea a doua. Deci 31, partea a doua. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Acum amendamentul 38. Cine este pentru? Împotriva, abținere se adoptă. Amendamentul 39. Pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 41. Pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 42 pentru 42 din nou. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm cu vot electronic la minutul 42. Am închis votul. Și haideți să vedem rezultatul. 29 de voturi pentru, 22 împotrivă. Deci uh, se adoptă. 43 acum cu amendamentul oral. Cine este pentru amendamentul 43? Împotriva, abțineri, se adoptă. Și asta înseamnă că am ajuns la votul final, uh, votul privitor la întregul proiect de aviz modificat. Votul s-a deschis. Iar acum votul s-a închis și se adoptă cu 41 de voturi pentru, 8 împotrivă, de obțineri. Mulțumim și trecem la procedura bugetară și avem lista de vot respectivă. Și începem cu începem cu 5770, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, cine este pentru, împotrivă, Obțineri. se respinge. 5, 7, 7, 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se pare că se respinge, dar verificăm. 5, 7, 7, 6. Verificăm prin vot electronic. Votul s-a deschis. Iar acum votul s-a închis. Avem un vot în plus de la SND. Bun. S-a rezolvat, se pare. Oricum, se respinge. Bun, trecem la 5774. Supunem la vot. Deci 5774, cine este pentru? Împotriva? Obțineri? se respinge. Ba nu, se cere verificarea electronică la 5774. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Și se adoptă. Cu 28 la 23. Bun. Acum 5777. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5, 7, 7, 8 e caduc. Acum 5, 7, 7, 9. Cine este pentru? Împotriva. Țineri. Se adoptă. Acum compromisul A. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 5, 7, 8, 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 5782 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm 5782. Uh, votul s-a deschis, iar acum votul s-a închis. Și se respinge cu 26 de voturi. Iar acum 5, 7, 8, 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5, 7, 8, 6 pentru, împotriva, a, nu știu, se pare că cei de la SND nu votează. Bun, cred că mai bine verificăm 5, 7, 8, 6, s-a deschis votul electronic. Votul s-a închis și se respinge. Iar acum 5, 7, 8, 4, cine este pentru, împotrivă, abținere, se respinge. 5, 7, 8, 3, cine este pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 5, 7, 8, 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 7, 8, 8, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 7, 8, 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul e caduc, deci trecem la 5, 7, 9, 5. Cine este pentru? 5, 7, 9, 5, da. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum 5, 7, 9, 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 5, 7, 9, 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5, 8, 0, 0. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se respinge. 5, 7, 9, 9. Pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. 5, 8, 0, 1. Pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. 5, 8, 0, 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 5803 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5804 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5806 pentru împotriva abțineri se respinge. 5805 pentru împotriva abțineri se adoptă. 587 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 5808 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 5810 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 5811 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 8, 1, 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se cere verificarea. La 5, 8, 2, votul electronic s-a deschis. Acum votul s-a închis și se adoptă. Bun, 5, 8, 1, 3 acum. Cine este pentru? Intervenții fără microfon. Deci, 4, trecem la 4, pentru că 3 nu se supune la vot. Ba nu, spune președintele, totuși votăm, supunem la vot 5813. Cine este pentru 5813? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5814, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 5815. Intervenții fără microfon din sală. We check 5814. Vom să cere verificarea la 5814. S-a deschis votul electronic. Acum votul s-a închis. Deci se adoptă. Acum 5815. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 5, 8, 16, 1, 6, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, 8, 1, 7, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, 8, 1, 8, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, 8, 1, 9, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, 8, 2, 0, pentru, împotriva, abțineri. Aici uh, cred că se adoptă, însă a făcut o greșeală data trecută, așa că verificăm. 5820, votul s-a deschis. 5820. Acum votul s-a închis. Nu, se respinge. 5821, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 5822 pentru împotriva abțineri se respinge. 5823 pentru împotriva abțineri se respinge. 5824 pentru împotriva abțineri se respinge. 5825 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 5827 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A, 5, 8, 2, 8. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. 5, 8, 2, 8, ca să fim siguri. Deci votul s-a deschis și acum votul s-a închis. Se respinge cu 28 la 23. Acum 5, 8, 2, 6. Cine este pentru, împotriva, abținere, se adoptă. Acum 5, 8, 30. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, nu, se cere verificarea, 5, 8, 3, 0. Am deschis votul. 5, 8, 3, 0. Am deschis votul. Votul e închis, acum votul... Uh, mă scuzați, votul s-a deschis, acum votul s-a închis și se respinge. Acum 5, 8, 3, 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 8, 2, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cred, dar verificăm. 5, 8, 2, 9. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. 5, 8, 2, 9. Și se adoptă. Bun. Acum 5, 8, 3, 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 5, 8, 3, 3. Împotrivă, ă, mă scuzați, pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 5, 8, 3, 3, Votul s-a deschis. Iar acum votul s-a închis. și se respinge 43 de voturi împotrivă. Bun. Iar acum 5, 8, 3, 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5, 8, 3, 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5, 8, 3, 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Pat, cred că a fost respins, dar verificăm. Votul s-a deschis. Și acum votul s-a închis. Și se respinge. Bun. That was all. He's coming in and it's possible to move forward that item. So you announce it quickly that yeah. it is stopped. Uh, I just want to inform you that... Vreau să vă comunic că Giefer Hofstadt va veni ceva mai devreme decât prevăzut. Va veni la ora 15 și 40 deci peste 10 minute eh? vrea să începem mai devreme, dar asta desigur este bine și pentru noi. So he will be here in uh, va fi aici peste 10 minute. Așa că, dacă sunteți de acord, voi propune o scurtă pauză de 10 minute, dar vă rog să reveniți, căci va susi peste 10 minute. Mulțumesc! Păi, mâncare, da. Minunat. Friends, we start uh, uh a bit earlier because Verhofstadt is here and uh, we, we're working directly. And uh, I'll to and then can... Dragi prieteni, vom începe pentru că domnul Verhofstadt a venit mai devreme. Acum vom îi da cuvântul și apoi vom avea discuție. Aveți cuvântul, domnule Forhofstadt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, vreau să vă mulțumesc pentru invitație și vreau să mulțumesc și membrilor Comisiei pentru Ocupare pentru contribuțiile pe care le-au avut în ultimele săptămâni și luni la rezoluția redactată și aprobată de Parlament. Când vine vorba de drepturile cetățenești, o rezoluție pe care am tot discutat-o în prezent, dacă îmi permiteți un scurt cuvânt introductiv, voi aplica asupra mai multor teme. Mai întâi, cum participăm noi, în calitate de Parlament European, la negocierile actuale. În al doilea, în al doilea rând, care este stadiul negocierilor? Aici pot fi foarte concis. Și apoi, cum uh, vom proceda pe viitor în săptămânile ce vor urma, ce discutăm uh, în această săptămână de negocieri și care va fi rolul Parlamentului în uh, săptămânile care vor urma. Pregătind uh, aceste negocieri, știți că am procedat cum a procedat și Consiliul, deci comi, Consiliul, Comisia uh, l-au desemnat pe Michel Barnier drept negociator șef din partea Uniunii ceea ce înseamnă că cei de la Consiliul European au uh, numit și un grup de negocieri, iar noi am desemnat un grup coordonator, steering group, iar ei spun uh, grup de lucru, working group. Deci e interesant această diferență de terminologie, arată evoluțiile diferite. Deci există grupul de lucru de la Consiliu pentru Brexit, care este compus din reprezentanți ai celor 27 de state membre, în timp ce grupul coordonator de la Parlament lucrează sub uh, conducerea conferinței președinților. Acest grup de coordonare Brexit are reprezentativi ai grupurilor, reprezentanți ai grupurilor care au susținut prima rezoluție privitoare la Brexit adoptată înainte de pauza de vară, înainte de concediul de vară de către plenară. Așa funcționează lucrurile. Grupul coordonator se întâlnește mai mult sau mai puțin uh, săptămânal, păstrând uh, legătura permanent cu Michel Barnier, care, desigur, oferă o vedere de ansamblu în fiecare săptămână cu privire la stadiul negocierilor, la poziția Uniunii Europene și îl voi uh, reîntâlni lunea viitoare împreună cu grupul coordonator și acolo vom vorbi despre câteva rezultate ale negocierilor. După cum bine știți, negocierile au un ciclu de patru săptămâni în primul ciclu se pregătesc pozițiile la două părți, apoi în al doilea se face un schimb de poziții, apoi ce se întâmplă acum, negocierile propriu-zise și un rezumat în cea a patra săptămână sau cel al patrulea ciclu, un rezumat de către Barnier, către grupul de coordonare Brexit, pentru Brexit al Parlamentului European. În mod oficial am ajuns la, acum în cea a treia săptămână. Prima a fost în iunie, a doua a fost în iulie. A treia rundă de negocieri a început, după cum știți, luni, în această săptămână. Prima rundă de negocieri a reprezentat începutul formal a negocierilor, apoi 20 iulie, cea de-a doua rundă are inclus prezentarea oficială a pozițiilor celor două tabere și cea de-a, doua, cea de-a treia rundă, care a început luni, este descrisă ca cea privind clarificarea. Sper că se va ajunge într-un moment dat și la negocierile propriu-zise. S-au uh, înființat trei grupuri în cea de-a doua și a treia rundă. Aceste trei grupuri, un, uh, dintre aceste trei grupuri, unul se referă la drepturile cetățenești, care reprezintă o prioritate pentru Parlament. Noi vrem să înlăturăm toate incertitudinile care au apărut în urma Brexitului Vorbim vorba, uh, fiind vorba aici de cetățeni europeni care lucrează, trăiesc în uh, Regatul Unit, deci aici e nevoie de un acord privind drepturile cetățenești, apoi un al doilea grup de lucru înființat se referă la înțelegeri financiare. După cum știți, Uniunea Europeană a prezentat un document foarte detaliat cu privire la aceste înțelegeri financiare. Și cel de-al treilea grup de lucru constituit pentru alte subiecte ce țin de ieșirea Regatului Unit. Deci sunt tot felul de chestiuni care trebuie lămurite înainte de retragerea Regatului Unit în 2019. De exemplu, unul care se referă la siguranța nucleară, Euratom, sunt în jur de șapte chestiuni uh, de care se ocupă cel de-al treilea grup de lucru. Apoi uh, s-a mai hotărât un dialog direct între negociatorul adjunct, aș spune, din partea Europei, domnul Robbins, din partea Regatului Unit, care negociază chestiunea ce ține de Irlanda și frontiera cu Irlanda de Nord. Deci, de fapt, există patru grupuri, dar doar trei sunt oficiale. Primul cu uh, um, chestiuni, fi, uh, chestiuni financiare, uh, al doilea și așa mai departe, și, și ultimul grup care nu este oficial, care se ocupă de frontiera dintre Republica Irlandeză și Irlanda de Nord. Cam acesta este scheletul negocierilor, așa cum au fost ele organizate. Vreau să vă reamintesc că acum uh, am început cea de-a treia rundă de negocieri, cea de-a patra este prevăzută pentru finele lunii septembrie. Ulterior, va începe încă o rundă de negocieri în octombrie. Stadiul negocierilor de până acum, uh, cel de-al doilea punct pe care vreau să-l abordez, cred că aici avem o ușă deschisă, nu știu cum se spune în limba engleză exact sau Noi vrem să spunem aici că progresul este foarte lent. Și aici, practic, avem nevoie de documente de poziție din partea celor două tabere pe fiecare chestiune înainte de a putea începe negocierile propriu-zise. Dacă Uh, una din părți vine cu o astfel de poziție și cealaltă nu răspunde, atunci e greu să încep negocierile. Între timp, uh, ce devine clar, de ce în ce mai clar, toată lumea este de părerea că cea mai proastă soluție ar fi cea la care nu se ajunge la niciun fel de acord și că nu ar trebui să fie o opțiune. Toată lumea vorbea despre asta și în Marea Britanie. Dar, deci, această soluție, acest scenariu nu mai este supus discuțiilor. Și în al doilea rând, de când au început negocierile, sunt partea britanică a, a venit cu mai multă înțelegere față de scenariul cu, cu o perioadă de tranziție. Se poate citi acest lucru și în uh, rezoluția Parlamentului de la început. Poziția noastră a fost că este imposibil în 14-15 luni să se ajungă la un acord uh, de retragere, de ieșire, care să includă drepturile cetățenești, chestiuni financiare, alte chestiuni, frontiera irlandeză și așa mai departe. Și pe de altă parte a existat ideea unui acord amănunțit cu privire la relațiile pe viitor. Deci acolo trebuie reglementată uh, întreaga relație. Și a face acest lucru în 14 luni, nouă ni s-a părut de la început imposibil. De aceea, în rezoluția pe care ați adoptat-o, am introdus un articol legat de o posibilă perioadă de tranziție, limitată desigur, uh, am discutat de o perioadă de trei luni, de trei ani, vă aduceți aminte? Și acum, uh, din partea britanică, există din ce în ce mai multă deschidere vis-a-vis -vis de această perioadă de tranziție, care va fi substanța sau care va fi subiectul acestei perioade, uh, rămâne de discutat. Cu cât pierde mai mult timp, în următoarele luni, cu atât va deveni mai limpede că perioada de tranziție nu poate fi decât prelungirea situației sau a statu coului. Aș zice pentru că peste câteva săptămâni sau luni nu poate apărea un sistem nou. Dar se spune clar că un acord e mai bine decât niciun acord, asta s-a spus foarte clar, și în al doilea rând va fi nevoie de o perioadă de tranziție. Deci va fi nevoie de timp pentru a se încheia viitorul parteneriat pe care îl vom avea între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Și aici există din ce în ce mai multă deschidere sau acceptanță din partea tuturor. Ați observat, desigur, Regatul Unit a emis în ultimele două săptămâni o serie de documente. Unele sunt uh, luări de poziție, altele sunt documente de parteneriat, cum ne spunem noi. Patru dintre aceste șapte documente sunt în principal documente care privesc viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit. Nu mă aflu aici pentru a comenta aceste documente. De ce nu? Noi credem că mai întâi de toate e nevoie de un progres oarecare privind uh, acordul de retragere și abia apoi putem intra în negocieri sau discuții privind viitoarea relație. Nu credem că în prezent am uh, înregistrat destule progrese cu privire la acordul de ieșire și la cele trei elemente esențiale ale acestui acord pentru a putea uh, începe o discuție aprofundată despre viitoarea relație. Noi am spus că reperul sau Punctul de pornire al discuțiilor ar trebui să fie un progres, mai mult sau mai puțin semnificativ. Ați observat, desigur, și că sunt suficiente documente emise de Regatul Unit uh, care includ viitoarea relație. Plecându-se de la ideea că nu va exista o revizuire din partea Curții de Justiție. Când vine vorba de competențele comerciale și de asemenea nu se vor continua plățile sau contribuțiile la bugetul Uniunii Europene. Apoi, în ceea ce privește drepturile cetățenești, știu că Comisia dumneavoastră este foarte implicată în această dezbatere. Vreau să revin la cele trei aspecte cheie de care vă ocupați. Um, situația lucrătorilor, um, sistemul de siguranță socială și încă un element. Să vă dau acum o vedere de ansamblu, privire de ansamblu. Ambele au, ambele părți au publicat o poziție aici. Există o poziție și din partea guvernului britanic care compară cele două poziții. S-au indicat, s-au marcat cu verde pozițiile comune sau pozițiile unde britanicii sunt de acord, cu roșu există contra, înseamnă că există contradicții și cu galben se semnifică nevoia de lămuriri suplimentare. Există divergențe și convergențe. Discuția privind uh, reîntregirea familiilor după ieșire, limitarea sau povara suplimentară administrativă, um, recunoașterea reciprocă proca contribuțiilor sociale după retragere sau lipsa acestei recunoașteri, aici iarăși lipsește, cran, eh, lipsește claritatea în ceea ce privește lucrătorii sau statutul lucrătorilor transfrontalieri, dreptul de vot, eh, calificările profesionale și alte drepturi economice. Toate aceste lucruri au fost etichetate cu galben. Deci e nevoie de lămuriri suplimentare aici, aceste capitole. Ce am încercat noi să facem cu, împreună cu conferința președinților la grupul coordonator? Am încercat să împingem negocierile sau ambele tabere îndemnându-le să vină cu o încheiere a acordului privind drepturile cetățenești. Nu ne putem imagina că peste 14 sau 15 luni uh, uh, lucrurile vor continua la fel, fiind și incertitudinile existente. Am primit sute de scrisori, cred că între timp am ajuns la mii de scrisori, din partea unor cetățeni care iau legătura cu Parlamentul spunându-ne că nu știm care este statutul nostru și dau exemple concrete de probleme cu care se confruntă. Și ne întreabă ce trebuie să facem. Și aici nu e vorba doar de cetățeni europeni din Regatul Unit, ci și de cetățeni britanici care locuiesc într-un stat membru al Uniunii Europene. Și ce am mai observat? Cel mai teribil exemplu sau cea mai groaznică scrisoare trimisă, trimisă de către Ministerul de Interne din Regatul Unit unor cetățeni care au fost îndemnați să părăsească teritoriul, ulterior și-au corectat greșeala, dar există această temere în orice, această frică, nu numai în Marea Britanie, ci și în anumite state membre ale Uniunii Europene. E un fel de încercare, de, o tentativă de a vedea ce se întâmplă? Deci, e o, o tentativă de a eticheta pe cetățenii britanici din UE ca fiind străini și invers. Ce se va întâmpla? Care va fi statutul juridic până la ieșire? Până la ieșire, ei, până, ei sunt uh, cetățeni europeni. La fel, cetățenii europeni trebuie să fie tratați la fel în Marea Britanie. În conformitate cu legislația europeană. Nu trebuie să fie considerați străini. Ceea ce observăm sunt din ce în ce mai multe practici administrative care îngreunează obținerea unor documente în Marea Britanie de către cetățenii europeni, dar și invers. Am primit scrisori din partea unor britanici care se plâng de ceea ce se întâmplă pe uh, continent, pe, în Uniunea Europeană. Deci noi nu suntem aici, uh, noi nu venim doar în apărarea unei tabere. Deci nu numai nu sărim doar în apărarea cetățenilor europeni din Marea Britanie, ci și invers. Da. Ce fac ei, ce vor face în această săptămână? În negocieri vor fi trei subiecte centrale supuse dezbaterii. First is on citizens rights. Primul se referă la drepturile cetățenilor, o chestiune care interesează direct uh, comisia dumneavoastră, coordonarea pe probleme sociale, iar referitor la problema drepturilor agregate, dacă va exista sau nu un alt tratament după retragere sau dacă cetățenii își vor putea dobândi în continuare drepturile agregate și pe mai departe. Apoi, a doua problemă, lucrătorii de la frontieră, În documentul britanic nu s-a vorbit nicăieri de problema lucrătorilor la frontieră. A treia problemă pe care o vom discuta săptămâna aceasta o reprezintă recunoașterea reciprocă a calificărilor pe viitor. Apoi, tot în runda din această săptămână, o a doua problemă majoră o reprezintă claritate în ceea ce privește acordul financiar. Ne așteptăm din partea Regatului Unit să reacționeze la documentul uh, publicat de Comisia Europeană de domnul Barnier în legătură cu acordul financiar și vom discuta despre temeiul juridic. Însă va trebui să vedem cum va reacționa Regatul Unit la o chestiune care, din punctul meu de vedere, este evidentă. Dacă nu există obligații juridice, dacă există obligații juridice, îmi cer scuze, atunci trebuie ținut seama și de obligațiile financiare pe care acestea le presupun. Și încă un subiect important, Irlanda. Problema frontierei dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Regatul Unit, poate știți, a publicat un document amplu în legătură cu viitorul acestei frontiere așa cum îl văd ei și în legătură cu cooperarea cu Irlanda după retragere, pentru că Uniunea Europeană este adânc implicată într-o serie de politici, după cum știți, care se desfășoară în Irlanda de Nord. Deci nu ne așteptăm la progrese majore în toate aceste domenii, ne așteptăm însă la progrese. pe marginea acestor teme, drepturile, eh, acordul financiar, drepturile cetățenilor și Irlanda. Ce își propune acum Parlamentul să facă mai departe? Intenția mea cu grupul acesta, steering group și cu conferința președinților de săptămâna viitoare, ar fi să Prezintă plenului o propunere de rezoluție privitoare la drepturile cetățenilor. Cred că a venit momentul ca Parlamentul, în baza primei sale rezoluții, să arate limpede ce poate și ce nu poate accepta din propunerea înaintată de Regatul Unit spre dezbatere. După cum știți, Regatul Unit numește asta statutul convenit în ceea ce privește, în ce privește pe cetățenii Uniunii Europene. Acesta presupune o solicitare depusă individual de fiecare dintre cetățenii europeni pentru a obține statutul și britanicii spun că nicio problemă, lucrurile se vor desfășura fără obstacole, însă ce dorește Uniunea Europeană este să continue, de ce nu, situația actuală. Deci noi să continuăm să garantăm drepturile britanicilor care trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene, dar și invers, britanicii să continue să garanteze drepturile cetățenilor Uniunii Europene care locuiesc pe teritoriul britanic. De ce să inventăm acest nou statut pe vi care să includă cetățenii Uniunii Europene în sistemul de imigrare al Regatului Unit pe viitor. Apoi, supravegherea ar trebui să o facă Curtea Europeană de Justiție, spunem noi. Dar ei spun, păi ce, instanțele noastre nu sunt bune? Eu nu. Nu voi critica acum calitatea instanțelor britanice, nu despre asta e vorba. Dar și aceasta este o problemă. Cam așa stau lucrurile în prezent. Eu intenționez să merg în plen în 3 octombrie, în cadrul primei plenare din octombrie, va fi o zi de marți, pentru a prezenta această rezoluție clară și în care să arătăm limpede că după toate aceste luni, săptămâni de dezbateri și negocieri, Parlamentul consideră acceptabil cu tare și imposibil de acceptat cu tare lucruri. În vederea anului 2019. Deci vrem să arătăm clar ce e posibil din punctul nostru de vedere și ce nu, pentru că avem cu toții același obiectiv, și anume de a proteja drepturile cetățenilor obiectivul democrației, sau cel puțin al democrației europene, este acela de a nu reduce nivelul drepturilor uh, cetățenilor, ci măcar de a apăra nivelul existent al drepturilor cetățenilor și mă refer aici nu doar la cetățenii Uniunii Europene, ci și ai, la cei ai Regatului Unit. Cu toții sunt cetățeni care locuiesc pe teritoriul continentului european și trebuie să le apărăm drepturile. Aceasta este filosofia care stă la baza rezoluției pe care o vom propune, sigur însă că vor exista și mai multe detalii legate de progresul negocierilor. Și cred că în această rezoluție ar trebui să discutăm și de problema Irlandei de Nord și respectiv a frontierei dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda pentru că, din punctul meu de vedere, Parlamentul trebuie să reacționeze la documentul extrem de amplu pe care l a înaintea spre dezbatere Regatul Unit, referitor la cum ne propunem să gestionăm frontiera dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Noi am spus în documentul nostru că nu ne place o frontieră și că excludem cu siguranță o frontieră dură, așa numită hard border. și am avea ocazia, prin acest instrument, să spunem câte ceva și despre progresele înregistrate în acest proces, să analizăm un pic dacă s-au făcut suficiente progrese sau nu, dacă negocierile merg prea încet, așa cum se întâmplă în momentul de față. Dacă așa se va continua și mai departe, va fi foarte greu în octombrie să spunem că s-au făcut progrese suficiente. Să nu uităm că în octombrie va avea loc și Consiliul European. Deci, conținutul drepturilor cetățenilor, problema legată de frontieră și progresele înregistrate în uh, negocieri în general. Acestea sunt temele pe marginea cărora Parlamentul European, în calitate de organ democratic ales, trebuie să se pronunțe printr-o rezoluție în plen și nu să stea să aștepte cu, mâinile, cu brațele în sân. Și sper că grupul de coordonare pentru Brexit să fie de acord să includă și alte subgrupuri. Lucrăm și la această problemă. Cam aceasta a fost prezentarea situației în care ne aflăm în prezent, pe care am făcut-o. Nu a fost prea scurtă, e adevărat, dar nici exagerat de lungă. Și am răspuns astfel invitației uh, pe care mi-au adresat-o, mi-ați adresat-o dumneavoastră din comisie pentru a veni să vă informez în legătură cu evoluția. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Într-adevăr, n-a fost foarte scurtă prezentarea, dar foarte utilă. Dar a fost foarte utilă. Și e adevărat că este o ocazie de a adresa întrebări și de a avea o imagine de ansamblu, mai ales pentru cei care au urmărit subiectul mai îndeaproape. Voi da mai întâi cuvântul coordonatorilor din comisie, și cine dorește să se înscrie la cuvânt, domnul Man și domnul Clune au cerut deja să intervină. Iar aceia dintre dumneavoastră care doriți să vă adăugați numele la această listă de intervenții, sunteți rugați să o faceți. E adevărat că trebuie să fim cât mai eficienți cu putință, fiindcă domnul Verhofstadt nu poate să stă aici toată ședința, dar vă mulțumim pentru că ați venit să participați la discuție. Domnul David Caza din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Verhofstadt mai întâi pentru că a venit aici în fața, dumneavoastră, în fața noastră, îmi cer scuze, și de asemenea pentru prezentarea făcută. Nu știu dacă progresele cu privire la mm, drepturile cetățenilor au fost suficiente. V-ați referit la grupul, grupurile care se ocupă de problema aceasta a drepturile cetățenilor. Când vorbim despre salvgardarea drepturilor cetățenilor Uniunii Europene dobândite deja și pe mai departe salvgardarea lor în Regatul Unit. În ce măsură vor avea ei acces la educație și la servicii de sănătate? S-au făcut progrese în negociere? Aveți cum să ne dați un răspuns? Ce fel de ce fel de cod ați uh, da acestui subiect în tabelul dumneavoastră faimos la care v-ați referit? Galben, verde sau roșu? Mai departe... Gracias, domnul Gutierrez Preto. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumim domnului Verhofstadt pentru prezentare și pentru că se află în fața comisiei noastre, pentru că eu cred că este foarte important să fim coordonați în tot acest proces, pentru că e, adevărat, e un adevărat câmp de bătălie. E adevărat, guvernul britanic, uh, slăbit după mutarea greșită a primei ministre, colegiile anticipate, Uh, are unica unică aspirație, piața unică și marea noastră armă de apărare e tocmai aceasta, pentru a putea garanta drepturile cetățenilor Uniunii Europene și mă bucur, mă bucur să văd că și pentru reprezentanții Parlamentului din uh, negocieri sunt, uh, sunt, sigur, toți sunt cetățenii Uniunii Europene pentru moment, inclusiv cei britanici, dar și pentru delegația noastră la negocieri e important să garantăm că drepturile cetățenilor să uh, meargă mână mână cu negocierea accesului la piața internă. Și cred că e și o veste bună uh, faptul că pentru reprezentantul Parlamentului European la negocieri uh, se, există întrebarea de ce trebuie să schimbăm statutul în ce privește drepturile de muncă și drepturile sociale ale cetățenilor care astăzi sunt uh, cetățenii unei, parte, a unei țări care face astăzi parte din Uniunea Europeană. E important să fim uh, ferm pentru că strategia reprezentanților comunitari cred că uh, e una foarte bună și contrează eficient strategia înșelătoare a reprezentanților britanici în negociere. Că, deci trebuie să ne menținem ferm, tocmai pentru a garanta un acord bun în ce privește drepturile cetățenilor, în, privește, în ce privește ocuparea și drepturile sociale, dar va fi necesar, sigur, și un acord de calitate, un Brexit inteligent și corect, dincolo de alte tipuri de adjective. Inteligent și corect. Inteligent, adică din punct de vedere al economiei, cele două părți să aibă de beneficiat însă nu va fi corect dacă nu se va garanta echitatea și egalitatea de șanse și drepturile sociale ale cetățenilor Uniunii Europene. Cred că în acest sens E important să garantăm un sistem de coordonare a securității sociale foarte asemănător uh, cu ceea ce avem acum pentru lucrătorii și cetățenii, membrii uh, azi Uniunii Europene și pe viitor. Sigur, suntem în prima fază și nu putem negocia cea de-a doua fără a ști clar care e acordul de ieșire, inclusiv uh, perioada de tranziție sau bună negociere a sistemului de coordonare a securității sociale e de bază pentru că acest Brexit să fie corect și să poată fi apărat de către reprezentanții Parlamentului European. Sunt uh, mai mult de 5 milioane de uh, persoane care vor face parte din acest proces și care vor avea nevoie de asigurări sociale și cred că strategia Regatului Unit în acest sens e, un, e o eroare văzând câte persoane deja au întreprins un uh, exod lent din, dinspre Regatul Unit, uh, plus că se registrează o scădere de 20% conform ultimelor date uh, în rândurile persoanelor care se îndreaptă spre Regatul Unit. E necesar să știm și care va fi data de ieșire, pentru că s-ar părea că autoritățile britanice și-ar dori ca drepturile să înceapă să decurgă de la momentul trimiterii, de la momentul declanșării articolului 50. Când, pentru noi e foarte important să garantăm că oricare efect se va produce, uh, trebuie să se producă din momentul în care ieșirea e efectivă, pentru că dacă nu, am avea 2 ani de zonă gri și atunci cetățenii ar avea de pierdut. Și încă două lucruri în uh, final. În primul rând, trebuie să conservăm jurisprudența CEJ pe chestiuni sociale, știind care este sistemul britanic, nu e un cod de legi, ci uh, domnește jurisprudența, mulți cetățeni uh, s-ar, păr- ar rămâne fără protecția drepturilor lor sociale și de muncă de bază și probele, dovada reședinței. Dacă uh, se, se vor garanta 2, 3, 5 ani până la finalul negocierilor, va trebui să garantăm acele drepturi să, pentru ca să se ceară drepturi Uh, să existe și flexibilitate maximă și nu din pricina birocrației uh, și a unui termen aplicat prea rigid să aibă de pierdut drepturile cetățenilor. Mulțumesc. Thank you. Then I'll give the floor to... Mulțumesc din partea ECR, doamna McIntyre. Mulțumesc. Și mulțumesc și domnului Guy Verhofstadt pentru informarea detaliată, dar și pentru abordarea optimistă. Mulți dintre cei care comentează subiectul vorbesc de consecințele Brexit asupra drepturile, drepturilor cetățenilor Uniunii Europene în Regatul Unit. Noi nu credem că ele vor fi afectate. Considerăm chiar că există drepturi pentru angajați și pentru siguranța acestora mult mai mari în, Uniunea, în Regatul Unit decât în Uniunea Europeană sau potrivit legislației europene decât o cere această legislație. Prin urmare, sunt convinsă că Regatul Unit își va continua angajamentul pentru asigurarea unor locuri de muncă decente și corecte. Pot să vă și arăt, pot să vă dau și exemple de situații în care Regatul Unit a depășit ceea ce prevede uh, legislația Uniunii Europene. În 2014, uh, uh, Regatul Unit a introdus o lege potrivit căreia ambii părinți primesc drept la concediu la nașterea unui copil și concediu plătit. Apoi, uh, rata angajării în rândurile femeilor este mai mare în Regatul Unit decât în uh, media Uniunii Europene, 74% față de 71% față de 64%. Apoi, s-a introdus o rată, s-a introdus în legătură cu salariul uh, minim, s-a introdus o, o, o lege în Regatul Unit referitoare la salariu minim și e vorba de o sumă consistentă, mai mare decât în restul Uniunii Europene. Asta ca să vă arătăm că există reguli echitabile în Regatul Unit, mai bune chiar decât în Uniunea Europeană. Apoi, există mult mai puține boli profesionale în Regatul Unit mult mai mică decât, mai, mai puțină decât în uh, restul Uniunii Europene și lista ar putea continua. Prin urmare, deja Regatul Unit este mult în fața a ceea ce Uniunea Europeană își propune abia să realizeze în domeniul ocupării forței de muncă și nimeni nu se va profita de Brexit pentru a reduce drepturile lucrătorilor și sper ca dumneavoastră să transmiteți mai departe aceste asigurări. Mulțumesc, domnul Calve Chambon, din partea grupului ALDE. Aveți cuvântul. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, domnul președinte. Și mulțumesc și domnului Verhofstadt pentru prezentarea sa amplă. Nu voi adăuga foarte multe lucruri în numele grupului ALDE, pentru că sunt de acord în mare măsură cu multe dintre cele spuse deja. Nu sunt neapărat însă de acord cu ce s-a spus referitor la legislația britanică pentru lucrători. Aici cred că ar merita să mai discutăm. Aveți însă tot sprijinul ALDE în legătură cu documentul uh, elaborat de Parlament, uh, în legătură cu Brexit și vom apăra cu putere drepturile lucrătorilor. De ce spun asta? Pentru că timp de un an întreg nu s-a făcut niciun rabat, de la o, nici măcar de la o singură virgulă. Practic, suntem, intrăm într-un fel de joc al șantajelor, într-un fel de purgatoriu veșnic, și trebuie să evităm situația în care șantajul acesta să fie până la urmă suportat de cetățeni. Deci, cer negociatorilor să fie cât se poate de fermi și să, n-aibă, să nu se teamă să-i dea una să le dea una peste dinți uh, celor care exagerează din partea cealaltă. Și, cel puțin pentru calitatea vieții și uh, Uh, garantarea drepturilor cetățenilor, să avem și un plan B în situația în care nu se va ajunge la un acord sau dacă se va prelungi la nesfârșit purgatoriul acesta și șantajul ăsta permanent. Asta e o primă chestiune pe care aș vrea să o spun. S-a vorbit deja de problemele legate de, loc de, de locuri de muncă și de drepturi sociale, drepturile lucrătorilor. Sunt de acord exact cu ce a spus domnul Caza și ceilalți colegi, dar ce aș vrea să mai spun se referă la fonduri fonduri care pentru noi în Europa sunt foarte importante pentru, că și care se leagă de Erasmus, de prestații sociale, de educație și așa mai departe. Deci trebuie protejată continuarea drepturilor lucrătorilor sau persoanelor care deja sunt în cursul unui astfel de program sau au așteptări rezonabile de a putea beneficia de el. Încă o chestiune la care voiam să mă refer se referă la repercusiunile acestei, acestui eșec istoric care va avea un impact uriaș asupra Europei. Va exista mai mult sărăcie, mai multă și toate astea sunt adevărate. Dar ce putem face acum, pentru că încă nu s-a stabilit nimic, este să insistăm pe drepturile dobândite, adică pe problematica actuală. Așa cum spuneai tu, Ghi, uh, de problema oamenilor care se întreabă ce să se întâmple cu mine. E o chestiune cumplită. Nu o să vorbim acum la nesfârșit de relații și de frontiere și mai departe. Asta sunt altă treabă, dar trebuie să avem în vedere protejarea acestor cetățeni. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să fim deloc ezitanți, pentru că e vorba, până la urmă, de apărarea credibilității Europei și a democrației. Și trebuie să o apărăm. Și, în fine, Europa ar trebui să fie un motiv de mândrie. Cetățenii europeni trebuie să aibă foarte limpede în minte ce se va întâmpla, ce este cu proiectul european. Nu prea sunt de acord cu interpretările astea sofisticate despre viziunea socială, ce înseamnă să fii cetățean european. Dom'le, cetățean european înseamnă să faci parte dintr-un stat membru. Punct. Asta înseamnă și obligații și avantaje. Da, cetățean european înseamnă să faci parte dintr-un stat membru. Nu merge cu nici așa, nici cal, nici măgar, stai puțin. Nu. Trebuie să apărăm această, acest statut. Sigur că trebuie să ținem seama de cetățenii britanici. Totdeauna Europa va fi generoasă, solidă, dar și solidară dar trebuie să primim garanții, o garantare totală a drepturilor dobândite de persoanele care sunt, de fapt, afectate de acest eveniment istoric. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum Martina Anderson, care reprezintă grupul GUE. Mulțumesc foarte mult Știți că doamna Tereza May din Japonia ne-a spus și astăzi că niciun, uh, niciun acord este tot mai bun decât uh, un acord prost. Știm cu toții asta, nu e niciun fel de veste nouă, nu e prima dată când vorbește despre asta. În legătură cu Irlanda și documentul din 16 august, uh, se spune trei lucruri. Pe de o parte că se va apăra și susține în continuare acordul din Vinerea Mare cu toate părțile sale, că nu va exista o frontieră dură, hard border, și s-a referit și la cetățeni, la cei din Nord, care, după cum știți, că au uh, pașaport uh, Uh, diplomatic și care con vor continua să se bucure de drepturile uh, dobândite, apropo de drepturile cetățenilor. Cred că trebuie deci să analizăm și ce spune doamna prim-ministru uh, Tereza May. Multe dintre lucrurile pe care le spune sunt doar așa de umplutură, dar este important să știm exact despre ce este vorba. E ca și când ni se spune de multe ori, dacă nu sunteți de acord să aveți, dacă nu vreți, dacă nu sunteți de acord să avem acces, uh, aproape că ni se spune din partea britanică, nu sunteți de acord să ne oferiți acces la piața unică, atunci călcăm în picioare și distrugem acordul din Vinerea Mare și așa mai departe. Inacceptabil așa ceva. Cred că um, să ne jucăm cu un procesul de pace și cu un astfel de acord pentru care s-a luptat atât de mult este uh, ilogic, irațional. Și, apropo de drepturile cetățenilor, 1,8 milioane de oameni din nordul Irlandei au pașaport irlandez pentru că uh, a existat acest acord din Vinerea Mare. nu toți cetățenii germani, pe de altă parte, au pașaport, dar sunt priviți ca cetățeni europeni. Deci trebuie să facem în așa fel încât persoanele din Nord să se poată bucura în continuare de drepturile de cetățeni europeni. Și înțelegem foarte bine articol, dispozițiile din articolul 10 și dreptul la vot, dar în contextul acordului din Vinerea Mare, care este un uh, uh, acord internațional susținut de Națiunile Unite, trebuie să fim foarte atenți să nu distrugem un acord care este internațional și să nu distrugem conținutul acestui acord atât de important, precum și uh, procesul de pace și procesul politic pe care se bazează el. Regatul Unit trebuie să facă un apel în ace... Um, Uniunea Europeană trebuie să facă în acest sens un apel la Regatul Unit care nu face altceva decât să exploateze situația dificilă pentru Irlanda și pentru Uniunea Europeană. Și a spus clar că, și, și Irlanda de Nord a spus clar că nu vrea să lucreze în favoarea celor care susțin Brexit în Regatul Unit. Mulțumesc încă o dată pentru prezentare și pentru munca desfășurată în acest domeniu și sper ca Parlamentul să susțină rezoluția sa în legătură cu apărarea acordului din Vinerea Mare și a tuturor părților acestuia. Mulțumesc din partea verzilor, doamna Ranche. Mulțumesc și din partea mea. Mulțumesc pentru această prezentare extrem de detaliată eu am să vă spun foarte sincer că in, inclusiv după prezentarea dumneavoastră, mie lucrurile mi se par extrem de greșite și de uh, incorrecte. Chiar dacă acum pare că încercăm să mai lămurim unele lucruri ce, din punctul meu de vedere, nu sunt deloc clare. A fost o intervenție foarte structurată, bazată pe enumerarea subiectelor, dar orice, nu știu dacă orice acord e mai bun decât uh, niciun acord, așa cum spunea și Regatul Unit. Întrebarea mea însă țin, este, ținând seama de situația bizară din momentul de față, amestecată, complicată, se pregătește cineva și pentru situația în care s-ar putea să nu existe niciun acord, dar dacă Regatul Unit va rezolicita să uh, adere la Uniunea Europeană. Și mai am câteva întrebări. Vorbeați de numeroasele scrisori pe care le primiți din partea cetățenilor britanici și din partea unor cetățeni uh, nebritanici din Uniunea Europeană în legătură cu drepturile lor. Indiferent de ce va conține acordul până la urmă, îngrijorările lor, problemele lor vor fi discutate separat și chiar dacă va fi dificil, este foarte important să ținem seama de problemele oamenilor care s au s-au stabilit într-o țară sau alta. Apoi, din partea doamnei Jean Lambert, am o întrebare punctuală referitoare la persoanele, la lucrătorii independenți. Aceștia au fost transformați într-o prioritate pentru perioada de tranziție. Am vrea să știu mai multe și din partea doamnei Lambert și din partea mea. Apoi lucrătorii detașați. Discutăm acum de reformarea directivei pentru lucrătorii detașați. Va exista libertatea de prestare a serviciilor, dar o chestiune care ține foarte mult și de drepturile cetățenilor și a lucrătorilor dacă ne puteți da deci mai multe detalii referitoare la aceștia. Și ultima mea întrebare. Au spus mulți că guvernele celor 27 de state membre sunt foarte unite. Am impresia însă că asta vrem să arătăm celor din afară. Poate ne spuneți niște vorbe de culoare așa, de fumoar din interior dacă este chiar așa, poate că ar fi bine, în orice caz, ca și în Parlament, să măcar să arătăm că suntem uniți. Mulțumesc, domnul Raymond Finții, care reprezintă FDD. Vă rog. Mulțumesc. Bună ziua, domnule Verhofstadt. Regatul Unit are un uh, deficit uriaș comercial cu Uniunea Europeană. Sunt milioane de locuri de muncă din Uniunea Europeană care depind de piețele britanice. Economia britanică este la fel de mare ca toate celelalte 27 de economii europene la oaltă. Cum explicați dumneavoastră pierderea locurilor de muncă din cauza unor uh, falși, de, unor falși ideologi din această uh, incintă, care susțin Uniunea Europeană cu orice cost și vor practic să înceapă un război economic. Asta înseamnă un uh, uh ce am putea spune de un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Regatul Unit? N-ar fi asta o idee de bun simț? E, sunteți de acord de asemenea cu mine, așa cum spunea și unul dintre colegii înainte, că Parlamentul Britanic are legi superioare față de cele ale Uniunii Europene și că va continua să fie mai bun decât uh, Uh, legislația europeană și pe viitor? Apoi, Uniunea Europeană are uh, active acumulate de multe milioane de euro. Și în baza tratatului la care se va ajunge, cum se vor împărți ele? În legătură cu acordul rău sau acordul inexistent, care e mai bun? Eu cred că Până la urmă nu va fi niciun acord și noi vom, ne vom elibera independenți, fericiți și liberi de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Dominic Martin, care reprezintă ANF. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și domnului coordonator Mi-e teamă pentru că au tot felul de cuvinte tăioase, se spune că e o catastrofă pentru Regatul Unit, așa se spune, uh, bazându-se unii și alții pe sondaje și analize, dar e o eroare. Dacă ar putea să voteze din nou, se spune că ar vota altfel. Se pare că nu dispunem de aceleași sondaje și de aceleași analize în ce privește ocuparea și chestiunile sociale, dumneavoastră, mulți din cei de aici și-ar dori și v-ați dori să continuăm ca și până înainte, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și cum nu s-ar fi schimbat nimic și ar trebui cu orice preț să, să, să menținem o egalitate de tratament, ca și cum în afara Uniunii Europene nu există viață. Ca și cum în afara acestei uniuni nu mai există niciun viitor. Dragi colegi, vă reamintesc că totul pe planeta asta există zeci și zeci de țări, mai mult mai multe decât cele 27, care trăiesc și au un viitor în afara Uniunii Europene și inclusiv uh, unii care sunt în, în spațiul Schengen intră în această categorie. Uh, Domnule coordonator, avem exemplu Elveției uh, vecine. E o țară mititică, însă care se descurcă foarte bine. Și V-aș reaminti uh, spusele dumneavoastră, domnule coordonator, pe 29 septembrie 2009, înaintea celui de-al doilea tur de scrutin în Irlanda, și citez, Tratatul de Lisabona e practic Cartea Drepturilor Fundamentale care îl va însoți, stabilesc o bază juridică uh, Uh, care include articolul 50 o bază juridică puternică pentru a încerca să se facă uh, respectate drepturile lucrătorilor, dreptul de negocieri colective, protecția contra concedierilor abuzive și nu poate exista niciun fel de dumping dacă tratatul de la Lisabona e ratificat. Am încheiat citatul 29 septembrie 2009, dumneavoastră a spus asta. Acum vedem că dumpingul social și directiva lucrătorilor detașați reprezintă o problemă majoră. Pe 29 septembrie 2009, domnule coordonator, a fost extraordinar de clarvăzător. Pe 3 octombrie 2009, după cel de-al doilea vot din Irlanda, ați spus, și vă citesc din nou, azi e o zi minunată pentru Europa, Azi e prima zi a unui nou viitor pentru o Europa democratică, puternică. Azi, acum Uniunea Europeană va putea să înfrunte probleme importante cum e criza financiară și economică în mod european, coerent și eficient. De, am încheiat citatul. Deci 2009, puțin după 2008 și iată, după aproape 10 ani, vedem ce clar văzător ați fost spuneți că noi vom putea vor... spuneați atunci că noi vom putea vorbi pe un singur glas și să dăm răspunsurile așteptate de cetățeni. Pare rău, dar dumneavoastră a spus toate lucrurile acestea. Totuși, eh, sunt lucruri importante. Și în încheiere, pentru că eh, întotdeauna vorbim despre democrație, totuși, acum eh, puțin mai mult de un an de zile, 17 milion, milioane și ceva de alegători britanici au spus nu. Mare, în, în sala asta și în negocierile dumneavoastră, aveți vreodată un moment ca să vă amintiți de lucrul acesta, libertatea popoarelor de a dispune de ele însele. Vă amintiți de asta, domnule coordonator? Eu v-aș ruga să fiți mai moderat și mai modest. Vă mulțumesc, domnule coordonator. Thank you. Uh, there are... Președinte, mulțumesc. Mai avem șapte înscriși pe lista vorbitorilor. Uh, pentru a pune întrebări domnului Verhofstadt. Și vom reveni la aceștia, dar acum cred că e timpul unei uh, prime runde de răspunsuri, ca să încercați, domnule Verhofstadt, să calificați lucrurile, să ne spuneți mai multe și apoi vedem dacă putem reveni la acele șapte nume. Depinde cât timp mai avem la dispoziție. Domnul Făhofstadt, mulțumesc, doamnă președintă. Poate pentru început uh, mă leg de cele 17 milioane de oameni care au votat. Uh, încă mai sunt totuși 45 de milioane de britanici care au spus da sau care nu s-au pronunțat, dacă mai știu eu să număr. Am făcut uh, dreptul, dar totuși mă mai pricep ceva și la matematică. Dacă avem 17 milioane care au spus nu, asta înseamnă că 45 de milioane au spus, n-au spus nimic sau au spus că vor să rămână. În fine, putem discuta, dar eu respect decizia luată de către poporul britanic care a hotărât ce a hotărât și trebuie să respectăm. Și acum uh, ei trebuie să dea conținut și sens acestui vot pe care l-au exprimat. Și asta discutăm noi acum împreună cu ei. Eh, acum în engleză, domnule Finch, eh, mă surprindeți pentru că dați impresia că noi am dat afară pe britanici. Noi n-am făcut nimic. Ei au hotărât ce au hotărât, ei au hotărât să iasă din Uniunea Europeană, a fost decizia lor suverană, pentru că dumneavoastră dați impresia că dumneavoastră spuneți că nu ținem cont de una, de alta, acuzați că nu vedem uh, ce face restul Uniunii Europene, dar nu noi am hotărât să-i uh, dăm afară pe ușă, nu. Asta au decis suveran uh, cetățenii britanici. Dacă au decis corect sau nu, nu eu sunt cel care trebuie să se pronunțe. Eu văd doar ce se întâmplă cu lira sterlină, cu inflația, văd că aparent și un număr de partide politice au anumite dubii în legătură cu consecințele economice ale acestei decizii. Însă, asta e responsabilitatea dumneavoastră. Eu nu mi-asum nicio răspundere aici în ce privește rezultatul referendumului. Parlamentul European nu-și asumă răspunderea. În ce privește și-au spus coordonatorii PPE uh, și SND, mai ales domnul Caza, problema cu propunerea legată de drepturile cetățenilor, uh, tuturor cetățenilor, așa cum o vedem noi, nu e că se reduce neapărat numărul de drepturi uh, statutul propus de guvernul britanic acoperă aproximativ uh, toate drepturile existente în ziua de astăzi. Poate comite excepție. Și anume uh, reîntregirea familiei. Acolo e o mică diferență între statutul actual și care vor fi drepturile respective după introducerea acestui statut. Uh, acum, problema principală e modul în care obții statutul respectiv. Că trebuie să-l uh, obții, trebuie să faci o cerere, va exista o procedură, va trebui probabil plătit o taxă, va trebui și suportat o povară, povară administrativă enormă și va fi o povară administrativă, că va fi necesar ca fiecare membru al familiei să facă acea cerere. Nu pot uh, să uh, faci, uh, nu poate un singur membru al familiei să ceară statutul rezident pentru toată familia. Fiecare trebuie să facă în parte. Problema e și de conținut, că se limitează drepturile existente în ce, în ce privește reunificarea, reîntregirea familiei, dar restul sunt acoperite și apoi uh, întreaga procedură, există și o întreagă procedură în jurul tuturor acestora. Noi să spunem că știm, știm cine sunt cetățenii europeni care uh, locuiesc în Marea Britanie. Haide doar să garantăm uh, în continuare aceste drepturi de care se bucură ei. Asta e o altă abordare. Uh, și au pus ar fi să se spună că sunt 3 milioane care locuiesc acolo și de acum încoace vom introduce, vom face cereri individuale, nu pentru fiecare familie, ci pentru fiecare membru al familiei și trebuie să dovedească una și alta. Asta e problema. Și asta e principala diferență de mm, opinii. Când vorbesc cu mm, cei din Regatul Unit, uh, ei spun, da, dar aceasta este prevăzut în statut. 85-90% din drepturile de astăzi uh, sunt uh, acoperite de nou statut, însă că problema e că trebuie să faci o cerere și trebuie să le obții, pe când astăzi le sunt garantate acele drepturi. Încerc să vă explic. Încerc să vă explic principala dificultate. Și sunt de acord cu ce spune coordonatorul de la SND. Da, jurisprudența Curții eh, Europene de Justiție trebuie respectată și trebuie menținută. Deci, după cum am spus deja, da, fiecare acum trebuie să, să, să, să întocmească un dosar individual, fie că e vorba de un termen de 2, 3, 5 ani, Asta nu vă convine, sigur. Pe când astăzi, cu statutul actual și legislația actuală, nu se cere așa ceva. Bun, doamna McIntyre și cred că și Enrique au vorbit despre un plan B. Încep de la ideea că Trebuie să avem negocieri, trebuie să avem o soluție și e clar că noi vom fi pregătiți dacă negocierile nu dau rezultate, însă nu porne de la presupunerea respectivă, ci porne de la presupunerea că în mod coordonat acum în franceză, vom putea ajunge la un acord pe fond, pe fondul aceste noi relații. Însă e adevărat că noi spunem că putem uh, începe cu adevărat discuțiile doar dacă vedem că se fac suficiente progrese în acordul de ieșire, pentru că acordul de ieșire totuși e prevăzut în tratat. Și după cum bine știți, în tratat s-a spus că uh, se face un acord de ieșire în raport cu noua relație. Deci trebuie să avem și o idee și să avem deja un acord în ce privește principiul noului parteneriat cu Regatul Unit, după cum știți. Acum în engleză. Doamna McIntyre, după cum știți, Parlamentul deja a adoptat o poziție. Este unica instituție care a luat o poziție spunând că e un acord de asociere. Acesta ar fi cel mai bun mod de a rezolva problema noii relații, pentru că un acord de asociere uh, nu e doar un acord uh, comercial și economic, ci e și un acord care se referă la alte chestiuni. Uh, poate fi cooperarea pentru cercetare în domeniul cultural, în domeniul apărării, cooperare în ce privește afacerile externe, etc., etc. Deci, domnul Anderson, în legătură cu Irlanda de Nord, sigur, e ușor să vorbim de, despre Irlanda de Nord, e mai dificil să găsim o soluție, pentru că e clar, nu dorim o frontieră cu controle năsprite, așa, așa, așa numită hard border, bun, asta e un rezumat pe care îl fac aici. Însă, asta trebuie să fie obiectivul nostru, să nu avem așa ceva. Pentru un moment, sigur că nu excludem uh, nicio posibilitate Însă tot ce am spus eu în ultimele săptămâni e că haide să nu dăm impresia că exista un fel de frontieră invizibilă. Dacă e invizibilă, atunci nu e frontieră. Eu provin din țara lui Magritte, din Belgia. Nu știu, știți uh, tabloul acela faimos, se sine pe un pipă. Aceasta nu este o pipă, nu? O, o pipă, tabloul reprezintă o pipă, dar se spune că aceasta nu este o pipă. Cam asta ar fi un fel de uh, suprarealism. Da, avem frontieră, dar nu e frontieră. Păi ce anume este? Avem sau nu avem frontieră? E vizibilă sau invizibilă? Că eu consider că dacă e invizibilă, atunci nu e frontieră. Cel puțin așa cred eu. Dacă nu are niciun sens. În fine, în istoria europeană, pe vremuri nu existau frontiere. În secolul XVIII, când Goethe a călătorit în Italia sau Montaigne a călătorit în Italia, nu erau opriți la frontieră și nu li se cerea pașaportul, că nu exista așa ceva la vremea respectivă. Deci aveam un continent european fără frontieră. Deci nu e nimic nou frontierele datează din secolul XIX, e o invenție din secolul XIX, în momentul când uh, am început să înțelegem uh, uh, că trebuie să avem tot felul de hârsogăraie și de povară administrativă, atunci s-au inventat și granițele. De ce, de ce spun asta? Nici măcar nu știu de ce spun asta, dar oricum ce spun eu e că vreau să vă spun că o graniță e o graniță și o graniță invizibilă, o graniță care nu e o graniță, parcă mai degrabă ar fi o pictură de lui Magritte decât o realitate politică. Dar nu e o întrebare, nu e o chestiune uh, uh ușor de rezolvat. Vă spun deschis, și doamne McIntyre spun, nu sunt 100% convins de uh, propunerile guvernului britanic. Absolut deloc. Deci, totuși, mai e nevoie de muncă și de imaginație ca să ajungem la o soluție. Uh, deci uh, sunt foarte precaut când spun lucrul ăsta. Și uh, doamna Reinke, uh, problema cu acel ring fencing e că acordul de retragere are trei părți. Deci chestiunea frontierei și acordul financiar și uh, drepturile cetățenilor. Dar spuneam de la început poziția Parlamentului că vrem să facem progrese în ce privește drepturile cetățenilor și după ce avem un acord privitor la drepturile cetățenilor, ăsta va fi acordul care va fi uh, uh, pus în aplicare în mod formal doar când avem un acord de retragere. E normal pentru că trebuie să-l aprobăm și va fi un acord de retragere doar dacă Parlamentul ăsta la începutul 2019 spune da. Deci în mod formal doar atunci se poate produce. Însă, sunt de acord cu dumneavoastră că Bun, poate nu să nu facem ceva în mod formal, dar măcar în practică, ring fencing înseamnă că dacă avem un acord și putem conferi cet- certitudine cetățenilor, haideți să facem astăzi dacă e posibil. Și nu să așteptăm și să spunem, uh, nu, păi stați, să așteptăm până în martie 2019 și numai atunci vă vom putea spune ceva. Nu cred că ar fi bună o asemenea atitudine. Dacă avem suficiente progrese cu privire la acordul de retragere și putem ajunge în următoarele luni la un acord privitor la drepturile cetățenilor, interesul nostru este să anunțăm acest lucru cetățenilor. Iar dacă formal va fi nevoie de aprobarea Parlamentului European în martie 2019. Asta este elementul cheie, cred eu, și am spus-o de mai multe ori deja grupurilor sau mișcărilor care au fost înființate în Regatul Unit eh, și aici, a spus că ăsta este obiectivul nostru. Cât mai rapid posibil, eh, certitudine pentru cetățeni. Chiar dacă eh, lucrurile astea nu se pun în aplicare în mod formal și va fi nevoie de unda verde din partea Parlamentului în 2019 și să păstrăm unitatea între cele 27 de state membre UE. Nu am ambiția de a o face, acum nu asta este, asta nu este rolul nostru, însă e adevărat că Parlamentul are rol de jucat, pentru că noi conlucrăm pe baza diferențelor ideologice, pe când ei reprezintă, mm, au un caracter național deci noi nu suntem divizați național, ci ideologic, dar orice se poate spune despre Brexit are și un element pozitiv, și anume că a uh, creat un avânt pozitiv pentru unitatea și ideea Uniunii Europene. Și uh, în o unitate, o încredere crescândă în rândurile opiniei publice uh, față de proiectul european. Deci impresia mea ar fi că Brexitul a creat mai multă unitate decât orice fel de campanie de comunicare de până acum uh, a vreunei instituții europene. Dar în fine. Deci asta ar fi, uh, asta ar fi partea optimism, optimistă. Cam asta e până acum. Vă rog. Primele mele reacții ar fi. Minunat. Asta înseamnă că putem merge mai departe și trece la restul vorbitorilor de pe listă. Acum voi da cuvântul domnului Thomas Mann. Mulțumesc, doamna președinte. Stimate domnule Farhofstadt, mă bucur că sunteți cel responsabil. Noi suntem unii dintre cei care au chef de discuție. Să nu fie așa plictisitor și așa solemn. Uh, e nevoie de mai multă dinamică în dezbateri. Mă bucur că vom avea acea dezbatere în octombrie, unde nu vor fi discursuri solemne și serioase. Noi suntem cei care vrem să obținem ceva. Mă bucur că doamna Mel a avut un eșec uh, considerabil. Și asta pentru că mai mulți tineri au zis brusc, da, nu mai vrem asta. Asta este valabil și pentru țara mea Sper să participe tinerii la alegeri. Ce este important aici? Protecția socială. Eu am intrat în foarte multe parteneriate între orașe și am obținut foarte multe informații de la oameni care au venit din Polonia și au zis uh, de la acea decizie greșită a Brexitului în Marea Britanie, noi uh, suntem uh, pur și simplu urmăriți. Nu toate categoriile profesionale, dar cei care au ajuns acolo nu erau ilegali, ei erau doriți. Ei trebuiau să intre pe piața muncii, era nevoie de ei și erau importanți. Și între timp poți să, uh, să spui să iasă polonezii. Mi se pare un lucru fatal. Nici nu vreau să repet aceste lucruri. Deci vedem acolo că siguranța socială poate fi realizată. Deci e o poziție foarte clară pentru cei care nu au voie să fie persecutați din motive insuportabile. Și apoi, în ceea ce privește lucrătorii transfrontalieri, avem acea directivă privind lucrătorii de, uh, detașați, mai durează. Uh, Acum, cei transfrontalieri, uh, cei care trec, să zicem, din Irlanda de Nord în Irlanda, unii spun că trebuie menținut uh, acordul, este un acord și de pace, spun unii. Bun, în fiecare zi 25.000, 30.000 trec dintr-o țară în alta și ei vor să facă acest lucru, pentru că ei spun, noi acolo am găsit de muncă, noi ne cunoaștem, știm despre ce este vorba. Dar dacă o țară nu mai este membră în Uniunea Europeană, atunci nu mai există nicio altă posibilitate uh, decât un control la frontiere. Și cred că aici trebuie să avem grijă. Nu poate să fie doar o chestiune economică, trebuie să fie și o chestiune a unui proces de pacificare. Vechile situații insuportabile nu mai au voie să se întoarcă, războaiele și așa mai departe. Ce trebuie să spunem, domnule Verhofstadt, prima observație, rolul uh, Parlamentului European trebuie evidențiat. Grupul coordonator, unde jucați un rol foarte important, este exact Uh, lucru necesar. Oamenii trebuie să simtă acest lucru. Parlamentarii sunt implicați. Vrem să garantăm transparența. Ați vorbit de instrumentele respective, despre structură, dar vom vorbi și despre conținut. Însă ce este, uh, care e confuzia aici? Partea britanică nu știe acest lucru. Nu știe ce își dorește. Trebuie văzut unde e răspunderea uh, în drepturile cetățenei și așa mai departe. Cred că avem o poziție importantă. Multe voci, da, e bine, dar să existe o persoană de contact, domnul Barnier. Și cred că colaborarea este minunată până acum. Vă felicităm din suflet și cred că în sfârșit oamenii sau mulți oameni înțeleg ce important este Parlamentul European și asta va fi util pe viitor cu siguranță. Mulțumesc! Aș ruga colegii care vor urma uh, să se limiteze la intervenții de două minute. Următorul vorbitor, vă rog. Mulțumesc, domnul Simon. Mulțumim domnului Verhofstadt pentru că a venit. Eu reprezint 6 milioane și jumătate în West Midlands, în mijlocul Marii Britanii. Și interesele noastre nu cred că sunt reprezentate de către guvernul britanic. Noi uh, suntem o uh, regiune unde se produce foarte mult, guvernul este obsedat de serviciile sociale, uh, noi exportăm mai mult către China decât în restul Regatului Unit și cred că nu este interesul nostru este oglindit de ceea ce face guvernul. Sunt una dintre cele mai diverse regiuni din lume și asta însă nu joacă un rol important pentru guvernul conservator britanic. Unul dintre puținii interlocutori relevanți de pe această parte sunteți dumneavoastră. Pot să vă întreb, știți cumva sau aveți senzația că există ceva ce ar caracteriza, defini abordarea guvernului britanic în negocierile Brexit? care să reflecte diversitatea regională a uh, Regatului Unit. Sunt lucruri pe care le-ați văzut din partea guvernului britanic care să se refere la dimensiunea regională? Sau aveți de a face în totalitate cu un un guvern uh, centrat uh, sau centrist uh, um, care vine de la Londra și care este un monolit până la urmă. Mulțumesc, domnule Simon, și acum domnul Bașier. Domnul președinte, colegi, îi mulțumim domnului Fărăuștat pentru prezentare. Microfonul nu cred că este deschis. În ceea ce privește drepturile lucrătorilor după Brexit, aici sunt uh, lucruri care duc la confuzii. Brexitul nu ar trebui să fie privit o oportunitate ca oportunitate pentru a restrânge drepturile. Când vine vorba de lucrătorii din țara noastră. Noi am fost întotdeauna înaintea Bruselului în aceste chestiuni și mă aștept să rămânem în față. În ceea ce privește siguranța locului de muncă și sănătatea, iarăși uh, Marea Britanie a jucat un rol foarte important. Drepturile minor- minorităților la locul de muncă, iarăși joacă un rol important. Dacă vă gândiți că lumea ar intervenție fără microfon. Mulțumim, uh, chiar ați fost succint. Doamna Chartier, vă rog. Beaucoup, Monsieur le Président. mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule președinte, pentru intervenție. Ne-ați explicat metoda de lucru. Vă mulțumesc și pentru că dați un rol și Parlamentul European uh, la aceste negocieri uh, pentru Brexit. Uneori uh, Parlamentul European prea e dat uitării. Eu aș avea o întrebare, pentru că istoria merge înainte și la Parlamentul European. Lucrăm la directiva lucrătorilor detașați și sperăm să vedem că evoluează și directiva asta, că se va revizui și această directivă, că mulți suntem cei care ne dorim o semne revizuire. Puteți să ne spuneți cum vei ține cont de această evoluție? Pentru că colegul meu, Thomas Mann, a vorbit despre polonezi. E adevărat, sunt mulți polonezi în Marea Britanie, dar e adevărat că sunt și britanici în alte state europene, britanici care reprezintă mari grupuri de care avem cu toții nevoie. Mulțumesc. Si, Madame Oran Chartier. Uh, Iana Tum, please, Iana. Iana Tum. Thank you for your Mulțumim, uh, Ghi, pentru prezentare, pentru a lămuri două lucruri. Dacă vorbim despre drepturile cetățenești în Europa, există non-cetățeni uh, care vor avea probleme. De exemplu, non-cetățenii din Letonia care vor avea probleme după Brexit. Nu știu dacă ați negociat drepturile lor. Uh, vor avea mai puține drepturi. Și în ceea ce privește munca, Ați vorbit despre grupul de lucru și grupul coordonator. Știi că există comisii, cum ar fi Comisia de Cultură, care au un grup de monitorizare a Brexitului. În timpul acestor discuții de la comisie nu am putut înțelege cum uh, s-ar putea proceda, cum s-ar putea relaționa cu acest organism. Cum se poate relaționa cu aceste grupuri de monitorizare, în fine, în care este spațiul lor de manevră și așa mai departe. Sunt Iana. Și nu ultimul, doamna Iunghierius. Vă mulțumesc. Mulțumim pentru prezentare. Și până la urmă s-au pus foarte multe întrebări. Eu m-am gândit la două chestiuni. Sunt mai mulți colegi britanici care spun că drepturile lucrătorilor în Regatul Unit sunt mai bune sau sunt mai bine respectate decât în UE. Și asta mă duce cu gândul la o aderare a noastră la Regatul Unit. Și, din câte am înțeles eu, toate progresele pe chestiunile sociale au fost blocate în ultimii ani de către guvernul britanic, deși guvernul meu din țările de jos a jucat un rol oarecare în această blocare. Și apoi chestiunea mea s-a spus mai devreme, s-a vorbit mai devreme despre lucrătorii detașați și directiva respectivă. Noi vorbim acum despre o coordonare a sigur, siguranței sociale și chestiuni aferente. Noi pregătim o rezoluție pentru Parlamentul European despre drepturile cetățenești, care sunt importante. Cum veți lucra cu cele două dosare? Le-ați menționat ca fiind importante în perspectiva drepturilor cetățenești, în octombrie, uh, noi fiind încă uh, în mijlocul redactării celor două rapoarte. Deci, s-au pus, de fapt, trei întrebări de către doamna Șertie și dumneavoastră pe această chestiune. În ceea ce privește lucrătorii detașați. Nu este un capitol care trebuie să fie inclus în acordul de ieșire. Nu-l vrem acolo. Uh, trebuie să... Dacă facem așa ceva, punem în pericol lucrarea dumneavoastră și lucra, lucrările noastre, luc, munca noastră, pentru că noi lucrăm la un sistem pentru viitor. Nu trebuie să fie inclus în acordul de ieșire cu Marea Britanie. Pentru că altfel am îngreuna posibilitatea de a schimba regulile. Credem că ar trebui să nu fie inclus în acordul de ieșire. Este o chestiune care a fost decisă la nivel uh, european și care, de care se va ține cont pe viitor, pentru că va exista și o a doua negociere cu Marea Britanie pe viitoarea relație. Și acolo își are locul acest capitol, nu în acordul de ieșire. Când uh, vorbim despre lucrătorii transfrontalieri sau de la graniță, acolo, într-adevăr, Regatul Unit ar trebui să aibă un punct de vedere în uh, acordul de ieșire, pentru că această situație afectează un număr mare de persoane. Încă nu avem noi un punct de vedere în uh, acel document. În ceea ce privește siguranța socială, cred că am spus despre asta, drepturile agregate, trebuie să ținem cont mai ales de faptul că acest sistem de drepturi acumulate nu trebuie oprit din cauza ieșirii din uh, Uniunea Europeană a Marii Britanii. Deci acestea sunt cele trei observații. Deci, ca să nu existe confuzii mai ales când vine vorba de directiva lucrătorilor detașați, un dosar foarte delicat. Și Iana a vorbit despre rolul Comisiei. Ce facem noi aici? Facem o diferență între două subiecte care se referă la ieșire. Acolo comisiile sunt implicate, Comisia de Ocupare, eh, LIBE, de exemplu, sau jurii, Comisia Juridică sunt implicate în, deschiți, în discuții, mai ales când vorbim despre înțelegere financiare, doamna Gresle, deci președinții celor două comisii pentru bugete și control bugetar și ei sunt invitați. Așa procedăm acum. Pentru discuțiile pe viitoarea relație vor fi invitate alte comisii, dar deocamdată nu încurajăm ceea ce spune ceea ce spun cei de la transporturi, cerul albastru și cultura, Comisia de Cultură, care amintește de, să zicem, Erasmus. De ce nu? Bun, pentru că atunci deja s-ar vorbi despre a doua fază. Și noi avem un acord uh, de principiu între cele trei instituții care spune că trebuie să respectăm uh, secvența. Uh, cronologia. Deci vom vorbi deocamdată despre baza sau piatra de temelie a acordului de ieșire. Și uh, o instituție care este dragă, că este condusă de un liberal, nu contează asta, la CCC, am fost acolo pentru a le oferi um, a, stadiul actual al negocierilor. Și asta însă se referă la aspectele la care colaborează deja comisiile. Deci nu vrem să începem o discuție nouă. De exemplu, despre ceea ce ar putea fi relația comercială cu Marea Britanie. Și să începem să discutăm la Comisia IMCO despre asta. Îmi pare rău că n-am ajuns la acel nivel. Acum suntem la faza unui acord de ieșire, da? Domnul negociator, Barnier, și Consiliul, odată ce avem aceeași opinie în cele trei instituții, ceea ce nu se întâmplă prea des. Deci, ce trebuie să facem? Trebuie să respectăm cronologia. Odată ce am înregistrat destule progrese, nu trebuie să încheiem negocierile, atunci putem trece la următoarele discuții și atunci putem uh, invita formal celelalte comisii. Îi pot chiar întreba pe cei de la celelalte comisii. Ce părere aveți despre Erasmus, despre educație, despre Blue Sky, transport comercial și așa mai departe? Apărare, politici externe. Dar nu acum, nu, nu acesta e momentul. Știu că vin din când în când președința de comisie la mine și mă întreabă ce vedeți, când vă vedem. Și eu le spun, încă nu am ajuns. Deocamdată vorbim despre drepturile cetățenești, înțelegerile financiare, granița irlandeză și alte subiecte conexe. Cum spunea, de exemplu, domnul Bujec de la ITRE a fost invitat la grupul de coordonare când am vorbit despre siguranța nucleară și Euratom. Pentru că, bun, aici există consecințe pentru domeniul lor. Nu e foarte ușor de explicat întotdeauna, dar așa încercăm să procedăm și eu mă străduiesc să fac ce îmi stă în putere. Bun, e păcat că ieșiți, într-adevăr sunt, aveți un rol de lider în zona drepturilor sociale, există foarte mulți lucrători săraci, e bine să luptați pentru ei, dar nu e un exemplu de solidaritate cu aceștia dacă ieșiți, dar asta e, asta e altă chestiune. E mai mult o reacție personală. Și apoi, către domnul Simon, cred, și Amon. Bun. Vorbim guvernul britanic, domnul Davis, secretarul de stat, doamna May, Asta e linia. Eu, eu, eu am văzut uh, și guvernul galez, guvernul scoțian, autoritățile regionale în calitate de coordonator pe Brexit pentru Parlament. Și, desigur, n-am văzut niciodată mai mulți irlandezi în viața mea. La final voi fi un expert pentru Irlanda și Irlanda de Nord dar, desigur, negocierile sunt purtate cu această tri... sfântă treime, aș putea spune. Da, și cam atât. While I can tell you, I try to have a maximum also of contacts with other... Uh, with Și Să știți că ăștia de la Londra nu sunt întotdeauna cei mai răi dintre britanici, pentru că adevărul este că londonezii nu prea au fost în favoarea Brexitului, ca să mai îndulcesc un pic cele spuse despre Londra. Mă rog, dar eu mă refeream, de fapt, vă dați seama, la Londra politică, la politicienii din Londra, nu la locuitorii Londrei. Vă mulțumesc în orice caz foarte mult pentru participare, pentru că m-ați primit și pentru atenție acordată. Sure. Mulțumesc foarte mult, Ghi. Și sunt convinsă că, din păcate, negocierile nu se vor încheia prea curând, așa că pe curând în fața comisiei noastre și baftă multă! Uh, colleagues, I would suggest to proceed because we are already late. Dragi colegi, vă propun să continuăm lucrările pentru că s-a făcut târziu. rog să continuăm, dacă se poate să vă ocupați locurile, studiu cu privire la ocupare, la uh, voluntariat, la stagiaturi, uh, un studiu realizat de Departamentul de Politici al uh, Parlamentului European, în colaborare cu Comisia pentru Ocupare. Doamna, doamna Teres Hogart este persoana care ne va prezenta studiul acesta. Vă rog domnul Terence Hogarth. Mulțumesc pentru invitația oferită de a realiza acest studiu. Reprezint Fundația Giacomo Brodolini, o fundație de cercetare cu sediul la Roma. Eu mă numesc Terence Hogarth. Și alături de mine se află colegii care s-au ocupat de asemenea de acest uh, studiu în special Simon Brook, care a condus această echipă de cercetători. S-au făcut foarte mult, s-a acordat o mare atenție acestui subiect uh, al subiectului Acest subiect al uh, aceste stagii și aceste ucenicii oferă o posibilitate pentru tineri de a dobândi experiență de muncă, iar ucenicile, pentru că au loc chiar la locul de muncă sunt uh, privite și de angajatori cu ochi foarte buni, pentru că le permit tinerilor să dobândească exact acele competențe de care vor avea nevoie mai târziu la locul de muncă. Prin urmare, e vorba de competențe practice, exact acelea de care vor avea oamenii nevoie. Studiul se concentrează pe participare, pe rezultate și pe calitate și încearcă să pună accentul pe acele dificultăți cu care se confruntă decidenții politici. astfel încât să le permitem acestora să uh, tragă concluziile potrivite de pe urma studiului și să ofere rezultatele adecvate cetățenilor. În mare măsură, Studiul este o analiză a cercetărilor realizate deja la nivelul european, concentrându-se în mod deosebit pe corpul de studii de la nivelul întregii Uniunii Europene, dar încercând să se să pună accentul pe câteva țări pe care le-am selectat și unde am considerat că se desfășoară activitățile cele mai interesante, unde am luat legătura de asemenea cu părțile interesate. Am încercat însă să privim Uniunea Europeană ca un ansamblu, Și am constatat că există foarte multe diferențe între statele membre din punctul de vedere al subiectului acestuia al uceniciilor. La realizarea acestui studiu a trebuit să definim mai întâi fenomenul care ne-a interesat. N-a fost ușor, întrucât conceptul de eugenicie nu este întotdeauna foarte ușor de definit. E vorba de o modalitate de învățare la un uh, loc de muncă, dar și alternativ la un loc de formare profesională, într-o școală și așa mai departe, în scopul integrării ulterioare pe piața muncii. Însă există multe variații în ceea ce privește înțelegerea acestui concept al uceniciei între statele membre. În unele chiar nu există o definiție clară. În orice caz, este vorba de dobândirea de experiență profesională, lucrând chiar la un angajator, dar nu se arată clar ce reprezintă, în ce constă practic ucenicia sau stagiul. Ideea însă este legată de Um, rezultatele învățării. Pe de altă parte, voluntariatul reprezintă un concept mult mai amplu prin care se încearcă de către participanți să se aducă plus valoare societății. Apoi, am încercat să stabilim care este nivelul de participare în aceste activități al cetățenilor europeni. Și n-a fost ușor să obținem cifre concrete în acest sens. Estimările noastre au fost undeva între 4 și 6 milioane, dar asta depinde de nivel, de țară. Și am constatat că implicarea în ucenicii variază și în funcție de uh, situația economiei, de competențele necesare într-o întreprindere sau alta. dar și de condițiile economice dintr-o țară sau alta în care se oferă, prin care se oferă angajatorilor posibilitatea de a uh, recurge la această posibilitate a oferirii de ucenicii. Dar, cum spuneam, în principiu e vorba de o cifră situată undeva între 4 și 6 milioane de persoane implicate în activități de stagiu, iar în ce privește pe voluntari, e vorba de o cifră de circa 1,5 milioane. Cum spunem, e greu de stabilit exact câți oameni sunt implicați. Ce am putut însă să vedem este că fenomenul e destul de semnificativ și implică în special pe tineri. În mare măsură, el este de folos atunci când faci tranziția de la școală către piața muncii. Ucenicile au o rată de succes ridicată din punctul de vedere al parcurgerii întregului ciclu al uceniciei, după care persoana respectivă își ia, uh, ocupă chiar un loc de muncă. Dacă un angajator face investiții semnificative în ucenici, la sfârșitul perioadei, desigur, va fi și interesat să angajeze persoana în care a investit. Pentru că este evident că dacă a investit într-un tânăr și acesta a dobândit competențele necesare, este în interesul firmei să-l păstreze. Deci aici rata de succes este ridicată. Însă sunt foarte mulți care renunță, foarte mulți tineri care renunță pe parcurs și asta e o, poate să fie o problemă în unele țări, A fost greu de identificat ce anume duce la renunțare, la retragere. Uneori este gradul de dificultate, alteori um, incongruența dintre ce își dorește tânărul și competențele pe care le-ar putea dobândi la locul de muncă respectiv. Sau faptul că um, pur și simplu nu reușesc să dobândească competențele necesare. În orice caz, în principiu, vorbim de un fenomen de succes care permite o mai ușoară trecere, trecere de la școală la muncă, la un loc de muncă. În ce privește stagiile, Sunt foarte multe tipuri de stagii. Unele oferă și o parte de cursuri, de exemplu universitățile sunt foarte interesate ca studenților să se implice și într-o formă sau alta de stagiu pentru a dobândi competențe, iar apoi pentru angajatorul însuși. Asta îi permite să aibă o perioadă de probă prelungită pentru a-l evalua pe tânărul respectiv. Stagiile pe care le-am concentrat în acest studiu sunt însă acelea care nu se leagă de un curs anume. E vorba de oameni care poate își caută un loc de muncă și uh, optează pentru un stagiu, pentru a dobândi competențele necesare. Și încă o dată, nici aici nu se știe foarte mult în ce măsură stagiile acestea conduc până la urmă într-o formă de angajare permanentă după parcurgerea lor. Chiar și așa însă, cei care au parcurs stagiile respective prețuiesc competențele dobândite și acestea le oferă acces la locuri de muncă. De aceea oamenii se implică în stagii, doresc să participe la acestea, ele le oferă și, și prețuiesc ceea ce au uh, învățat. Stagiile acoperă o gamă foarte largă de activități. Și, de asemenea, în, în cadrul activităților de voluntariat, tinerii își asumă responsabilități, ceea ce reprezintă o plusvaloare uriașă pentru societate mai, mai târziu. Imaginea de ansamblu, așa cum spuneam, este pozitivă, dar există și probleme bine cunoscute, cred, pe care cetățenii și organizațiile încearcă să le rezolve. Mai întâi de toate, problema faptului că aceste forme de angaja sau aceste forme de ucenicie și așa mai departe pot reprezenta forme de angajare ieftină, mai ales când este vorba de stagii. Stagiarii se pot transforma în mână de lucru ieftină. Apoi, calitatea formării oferite ar trebui să fie ridicată. Apoi mai este și problema accesului egal. E foarte important să se asigure acces egal cetățenilor pentru un stagiu de bună calitate. La ucenicii însă problema aceasta apare mai puțin uh, frecvent. Uh, de regulă acestea sunt încadrate într-un fel de programe guvernamentale. Deși și aici apare riscul transformării uceniciei într-o formă de mână de lucru ieftină, fără ca oamenii care parcurg aceste programe de ucenicie să-și învețe mare lucru. În cazul stagiilor, situația e destul de prost reglementată, nu prea știm ce se întâmplă, nu, nu știm dacă există cu adevărat șanse reale pe care le au oamenii aceștia după ce încheie ucenicia. Cam, cam aceasta este situația. Sunt multe lucruri de spus despre stagii. De regulă, oamenii care mm, trec printr-o astfel de experiență sunt mulțumiți de ea. chiar dacă nu știi mare lucru despre competențele reale dobândite în cursul stagiului, este măcar o experiență socială interesantă și utilă pentru cei care o parcurg. Și ajută la tranziția de la școală către un loc de muncă. Dar nu cunoaștem care sunt uh, rezultatele concrete ale programelor de stagiu. Poate că ar trebui să dispunem de mai multe informații concrete right slide. Um, so there have been a... So Acum, cum să accentuăm lucrurile pozitive din aceste trei tipuri de programe? Sunt o serie întreagă de cadre care au încercat să facă tocmai acest lucru prin stabilirea unui set de condiții minime pentru ca aceste programe să fie de o valoare reală pentru cei care le parcurg. La ucenicie există o gamă întreagă de cadre de reglementare Dar problema care se pune este ar trebui să existe un fel de contract de muncă între angajator și ucenic. Ucenicia trebuie plătită. Care ar trebui să fie nivelul minim de formare profesională oferit ucenicului, oferită ucenicului? Sunt întrebări deschise și există variații mari între statele membre în ceea ce privește sistemele de ucenicie. Și în ceea ce privește stagiile și activitățile de voluntariat există cadre de reglementare într-o oarecare măsură. Poate că ar trebui să existe modalități de formare profesională acreditată într-un fel sau altul și pentru aceste două tipuri de activități. Trebuie stabilit poate și, de, și cât ar trebui plăcut, cât ar trebui plătit un uh, ucenic sau un uh, stagiar. Sau dacă vorbim de ucenicii sau stagiaturi neplătite, nu cumva acest lucru limitează accesul persoanelor la ele, la programele respective? Numai cei cu bani pot să participe? Apoi, în ce privește elaborarea de politici în domeniu, cum spuneam, definițiile nu sunt foarte clar stabilite, deși există astfel de definiții, dar e un lucru văzut cu ochi din ce în ce mai bun și de angajatori și de oamenii de rând. Și cred că există potențialul de creștere a, a um, interesului persoanelor pentru participarea la așa ceva, pentru că în felul acesta pot să câștige și niște bani și să dobândească și noi competențe necesare pe piața muncii. Dar cum faci să-i implici pe angajatori? Nu nu e foarte clar cum poți să extinzi participarea angajatorilor, angajatorilor la aceste programe, mai ales IMM, a IMM-urilor. Apoi se pune de asemenea problema creșterii participării anumitor grupuri, mai ales la stagiile de foarte bună calitate. Cererile uneori depășesc cu mult uh, posibilitatea de oferire a locurilor uh, în cadrul programelor de ucenicie sau stagiu de către angajatori. Apoi, cum asigurăm calitatea învățării? Cum ne asigurăm că există învățare sau că se, se oferă tinerilor posibilitatea de a învăța ceva. Ar trebui, într-un fel sau altul, găsit, găsită o modalitate de creștere a ștachetei pentru ucenicii. Referitor la stagii, E nevoie de o mai bună guvernanță pentru a asigura calitate, pentru a oferi um, competențe învățate, posibilitatea tinerilor de a învăța ceva nou, pentru ca nu, să nu reprezinte doar o modalitate de a obține forță de muncă ieftină. Sunt lucruri care se leagă, după cum spuneam mai devreme, și de modul în care sunt finanțate stagiile. Fiindcă dacă ele sunt neplătite, acest lucru limitează capacitatea anumitor grupuri sociale de a participa și deci de a avea de câștigat. Practic, oamenii aceia nu vor avea posibilitatea de a deschide ușile care le-ar putea oferi accesul mai târziu la un loc mai bun de muncă. Aceste programe reprezintă, cum spuneam, o foarte bună trambulină pentru a accede la piața muncii mai târziu, dar Cred că ar trebui găsită o modalitate de acreditare a lor. Punând accentul pe faptul că este cu adevărat util pentru cei care doresc să-și găsească un loc de muncă să parcurgă un astfel de program. Eu sunt un cercetător, eu sunt cercetător, deci uh, Domeniul meu rămâne cercetarea și aș spune că subiectele acestea sunt în Uniunea Europeană subiecte foarte fierbinți. Piața muncii este dificilă, tinerii se confruntă cu multe probleme. Ori uh, uceniciile, stagiile, voluntariatele pot reprezenta instrumente foarte utile care să le permită tinerilor să dobândească competențe, care să uh, le deschidă căi adecvate către piața muncii pe mai târziu. Sigur că sunt foarte multe activități care loc în aceste programe. După cum spuneam uh, mai devreme, variațiile între statele membre sunt foarte mari și tinerii de asemenea pot să se implice în diferite tipuri de astfel de programe pentru a învăța un set cât mai amplu de competențe. Ideea este deci să învețe mai mult și cred că ar trebui ținut seama de asta la elaborarea cadrelor de reglementare cu privire la calitatea acestor programe care sunt acum în curs de alcătuire. Cam atât. Dacă, aveți, dacă vă interesează și alte detalii, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much for your, your work and your presentation. Președinte, mulțumim pentru uh, studiu și pentru prezentare. Iar acum trec la reprezentanții grupurilor politice, coordonatorii acestora, pentru a auzi comentarii, întrebări, dacă au. De la PP, că nu e nimeni. SND, domnul Pavel. Thank you very much for your presentation. Thank you very much for your work. It's... Mulțumim pentru prezentare, pentru studiu. E o vorba de date foarte interesante. Am câteva întrebări în legătură cu recunoașterea calificărilor. A spus spus că sunt uh, abordări diferite în funcție de statul membru. Poate ne dați și exemple pozitive în legătură cu recunoașterea diplomelor și calificărilor? Cum se utilizează aceasta în mod pozitiv de angajați sau angajatori? Credeți că Asta ar ajuta, recunoașterea diplomelor ar ajuta, într-adevăr, oamenii să găsească mai ușor un loc de muncă. Și apoi, cei care renunță, abandonează uh, școala. De ce apare această problemă? Sau abandonează uh, acest sistem de învățământ? De ce aceste abandonuri? pentru că nu primește să bani sau găsesc uh, un loc de muncă, sau care ar fi motivele? Întrebarea pentru noastră ca cercetător, că a spus la sfârșit că sunteți cercetător. Și uh, așadar întrebarea ar fi de ce uh, Ehm, nu se poate. Care sunt oportunitățile de a vorbi cu uh, cei implicați uh, pentru a-i uh, ajuta să se orienteze spre una, o anumită finire sau alta? Doamna de la Baiova, din, la Baiova, din partea ALDE. Mulțumesc câteva întrebări, aș avea poate unele filozofice de-a dreptul. primul rând, nu știu, nu ne-a dat exemple concrete sau programe, proiecte concrete, proiecte care să funcționeze. Să spunem uh, cinstit că trebuie să vedem uh, ceva concret. Care ar fi cele mai bune practici, de exemplu, în care state membre, care sunt exemplele negative? Lucruri concrete, ce ați văzut uh, pe durata cercetării, ce ar fi bine să ne spuneți și nouă. În al doilea rând, bine, e un mare semn de întrebare. Poate aici trec la partea filozofică. Nu, poate, nu vreau să intru în discuții politice, că poate nu sunteți de acord cu mine, dar uh, uh, sunt plătite sau nu plătite asemenea? Nu sunt plătite asemenea stagii, pentru că dacă sunt de, suntem de acord asupra unei definiții și anume a faptului că un stagiu e util pentru ca un tânăr să găsească un loc de muncă și Uh, e ceva necesar pentru a ajuta în tranziția de la școală spre muncă, sigur, atunci poți fi de acord cu asemenea programe care să nu fie plătite. Sigur, uh, sunt plătite cheltuielile, trebuie să fie așa, nu trebuie ca tinerii să suporte cheltuielile de călătorie sau alte costuri, deci cheltuielile să le fie suportate, dar nu văd care ar fi scopul unei remunerații dacă uh, e un proces de învățare. Aici Aș vrea să vă întreb două lucruri. Asta ați făcut interviuri cu actorii interesați, probabil multe interviuri cu tinerii. Există diferențe între modul în care răspund tinerii și uh, uh, uh, în funcție de stagiu plătit sau neplătit, e o altă abordare. În funcție de acest element, aveți niște concluzii și apoi încă ceva. Există și cazuri de utilizare greșită sau proastă a programelor de uh, stagiu. Că poate se produc și abuzuri. Uh, aveți uh, probe în acest sens că programul este abuzat? E o întrebare mai filozofică. Dar în Europa trebuie să îmbunătățim situația ocupării tinerilor, trebuie să-i ajutăm, chiar cu programe neremunerate. Aș fi de acord și cu asta, mulțumesc. Thank you very much, Martina. Um, uh, fro- Mulțumim, Martina. Domnul Stilichiotis. În grec, in my mother language. Mulțumesc, vorbesc că voi vorbi în limba elena. Da. Uh, vă spun că uh, sunt uh, de acord cu elementele care ne-au fost prezentate Uh, din acest studiu. Sigur, sunt și elemente politice în studiul acesta și trebuie să spun că um, ca urmare a crizei economice și a politicilor liberale uh, care sunt, uh, care sunt propuse, practic suntem ne îndreptăm inexorabil spre un ev mediu pe piața muncii sau au pierdut multe locuri de muncă, locuri de muncă pe vremuri accesibile tinerilor. Acest studiu, sigur, încearcă să ne prezinte realitatea, practică, stagii și așa mai departe. Da, e ceva relativ uh, pozitiv, dar în același timp studiul acesta nu este tare să răspundă întrebărilor uh, puse de colega care a vorbit înaintea mea cifrele, vorbim de 4 până la 6 milioane, poate chiar mai mult. Eh, vorbim de șomaj eh, de proporții îngrijorătoare. Eh, și aceste practici nu permite tinerilor să muncească respectându-li în același timp drepturile ca angajați. Acești tineri muncesc, dar nu sunt plătiți de angajatorilor și Știm foarte bine că acest tip de muncă permite angajatorilor să utilizeze forța de muncă acestor tineri, uh, practic cu cheltuieli minime. Și situația e foarte gravă. Aceste practici, până la urmă, nu conduc la găsirea unui loc de muncă stabil. Din nefericire, drepturile acestor tineri nu sunt respectate. Ei sunt utilizați uh, pur și simplu uh, pentru a fi contrapusă situația lor uh, situației muncitorilor normal remunerați ei sunt utilizați doar ca mână de operă foarte, foarte ieftină. Mână de lucru, mă scuzați, foarte, foarte ieftină. Și uh, pur și simplu sunt exploatați. Și uh, uneori uh, statul nu creează, nu dispune de un cadru legal, un cadru juridic care ar putea permite protecția acestor tineri care vor să intre pe piața muncii. Sistemele de ucenicie sunt utile, însă trebuie să fie aplicate în mod corect. Tinerii nu au încredere în aceste sisteme și de aceea există un mare procent de tineri care renunță la aceste programe, ies din aceste programe. Deci, până la urmă, Vedeți, ca urmare a studiului dumneavoastră, vedeți să existe în vreun stat membru un tip de asemenea program de ucenicie care să respecte drepturile tinerilor, drepturile ucenicilor. Există sisteme care pot, într-adevăr, să-i ajute pe tineri să găsească un loc de muncă stabil. Președinte, mulțumesc. Domnul Marta, acum, din partea NF. Mulțumim, doamna președinte, mulțumim domnului profesor. Pe scurt, eh, vă spun că eu am eh, impresia că titlul eh, studiului nu e foarte potrivit, că se face cumva o, un amestec între ucenicie, stagiu și activitate benevolă. Sunt trei lucruri diferite. Eu vorbesc, sigur, în calitate de cetățean francez. La ucenicie se transmite o cunoștință spre o persoană tânără. Întrebarea e, se autorizează ucenici de la vârsta de 14 ani sau de la 16 ani? Sunt oare prea tineri sau nu? Și uh, ce anume trebuie să facă un ucenic de 14 sau 16 ani? În Franța, de exemplu, chiar la 16 ani un ucenic are dreptul să uh, urce pe o schelă dacă e ucenic zidar sau la restaurare un ucenic nu are dreptul să servească alcool. Deci ucenicia asta Eh, se adresează mai degrabă tinerilor. Și e vorba de a li se transmite cunoașterea unei meserii. Stagiile nu. Eh, stagiul este mm, într-o situație în care se aplică cunoștințe pe care le-am le pe care cineva le-a primit și se compară uh, cu ce, uh, cunoștințele dobândite cu realitatea din lumea economică. Deci stagiul este pentru cineva mai în vârstă și care deja dispune sau a trecut Uh, printr-o formare și are o diplomă, dacă e să răspund întrebării Martinei. Uh, plătim sau nu acești oameni? Da, dacă un copil de 14 ani, de ce să-l plătim? Păi pentru bani de buzunar, dar când e vorba de un stagiu uh, în care e implicată o persoană de 25 de ani, să spunem, trebuie ca persoana respectivă să se hrănească, să se poată deplasa, deci trebuie remunerată. Cât despre activitate de, de, de Eh, benevol. Putem eh, face muncă voluntară la orice vârstă. La 20 de ani sau la 50 de ani, la orice vârstă. E mai degrabă o pasiune aici, o activitate voluntară, o activitate... E vorba de a face o experiență în orice fel de domeniu. Eh, poate o persoană dorește să-și descopere noi cunoștințe, noi pasiuni, vrea, vrea să găsească o nouă meserie sau pur și simplu uh, Uh, dispune de bani suficienți ca să facă o muncă voluntară. Deci sunt trei lucruri diferite, trei strategii diferite, public diferit. Deci nu trebuie amestecate lucrurile. Totuși, domnule profesor, ne-a spus și înțelegem că nu se aseamănă regulile și metodele de la o țară la alta. În Franța există un contract de ucenicie, un contract de stagiu, iar pentru activitate de benevolat se semnează un uh, document că în caz de incident uh, respectivul e asigurat. Deci lucrurile sunt bine stabilite, dar a spus că cu greu ați uh, colectat informații. Da, probabil că în 27 de țări lucrurile nu stau de, deloc la fel, dar ce rețin totuși vă mulțumesc, nu vreau să repet prea mult timp, dumneavoastră confirmați că totuși aceste modalități, deși sunt diferite, și nu se adresează aceleași public, totuși sunt un, reprezint un punct de intrare pe piața muncii destul de eficient și aici uh, cred că uh, e o soluție, dar trebuie să facem bine diferența între ucenicie, stagiu și activitate de benevolă, nu sunt uh, același lucru. Mulțumesc. Mm. Președinte, mulțumim. Cred că acum uh, putem reveni la autorul studiului să poată uh, reacționa la comentarii și întrebări. Mulțumesc. Um, well, thank you. That's a, um... Mulțumesc. Da, întrebări dificile. Nu știu dacă pot da acum uh, răspuns tuturor. Voi încerca. Cred că practicile, sigur, sunt dificil de identificat. Raportul nostru E o încercare de a utiliza literatura de specialitate și practicile din UE și dacă mm, vrem să uh, identifice cele mai bune practici, poate e nevoie de un astfel de studiu, însă dacă e vorba de ucenicie, mm, cel de stil german poate că e standardul uh, da, nu e în mod neapărat uh, ceva ce se poate aplica tuturor statelor membre. Sunt alte structuri uh, industriale, alte relații. Uh, deci nu e un model care poate fi imitat în toate țările. Deci, poate că cele mai bune practici nu înseamnă un model aplicabil universal. Dar sigur, trebuie să încercăm să identificăm ce funcționează mai bine în, anumit, în anumite contexte naționale. Da, să existe, sigur, sunt exemple concrete care funcționează. Cred că în ce privește recunoașterea uh, certificării, diplomei, e ceva important, pentru că pentru uh, tineri nu e deloc ușor pe piața muncii. Sigur, dacă ești uh, într-un program de ucenicie sau voluntariat, o, un document de recunoaștere a activității tale te va putea ajuta. Mm că uh, programele de ucenicie și voluntariat sunt de durată scurtă de obicei. Și sunt și costuri potențiale suportate de cei care uh, transmit uh, cunoștințele în programele de ucenicie. Și, într-adevăr, E nevoie de înțeles bine lucrurile acestea. Problema celor care abandonează programele, da, au existat cercetări în acest sens și motivul abandonului e, în primul rând, o problemă de sănătate, o sarcină, câteodată uh, nu se potrivește o persoană cu programul respectiv, dar oricum, Există cercetări care arată că poate fi o cenicie într-un sector economic cu salarii scăzute. Și unii își găsesc o slujbă bine plătită și atunci renunță la programul de ucenicie și se angajează. Deci un set de complex de factori în, care cauzează abandonul acestor programe, dar sunt și soluții. Unele uh, țări au politici în acest sens. Deci, până la urmă, 75 și 80% rămân. Sigur, întotdeauna există un procent de abandon. Unii n-au luat, până la urmă, decizia corectă. Asta e viața. Dar uh, când ratele de abandon cresc, atunci uh, înseamnă că ceva nu funcționează bine. Ce privește necesitățile, cred că în multe țări, nu toate neapărat, dar în multe țări problema e că nu există destule programe de ucenicie și stagii. Deci angajatorii pot să aleagă pe cei care îi consideră bine potriviți, cel mai, bine, cel mai potriviți pentru nevoile lor. Deci există o problemă și legată de modul în care sporim accesul la aceste programe. Pentru că uh, sunt foarte uh, pozitive, cu beneficii clare, atunci trebuie uh, sporit uh, accesul pentru, îmbunătățit accesul pentru grupurile de avantajate. Există o problemă aici, într-adevăr. Uh, pentru cel al doilea set de întrebări, eh, cum am mai și menționat în primul răspuns, studiul se referă la ce anume există la nivelul Uniunii Europene. Întrebări ar putea să facă un alt studiu cu exemple mai concrete, cu ceea ce uh, reprezintă relativ bune, bune practici. Întrebarea dacă trebuie să fie plătit sau nu un participant la o, un, stadiu, un program de ucenicie, nu e ușor de răspuns. Dacă răspunsul ar fi că trebuie plătit, atunci sigur că uh, n-ar mai fi suficiente pro- programe de acest gen. Și e o problemă, dar dacă nu sunt plătiți acești oameni, pe de altă parte, uh, unele grupuri nu are acces la aceste programe de ucenicie, mai ales dacă ele sunt oferite în sectoare din, uh, situate în uh, capitale, unde sunt foarte mari chiriile și așa mai departe. Deci dacă vrei să lucrezi în relații publice, adesea o ucenicie e utilă un program de acest, de acest gen e util, însă se desfășoară în capitală, unde costul vieții e foarte ridicat. Deci trebuie găsit echilibrul corect. Bun, nu toate programele de docencie trebuie uh, să beneficieze de plată. Uh, dar trebuie și un, de găsit și un mecanism care să permită sporirea accesului la programele de ucenicie și uh, stagiu. În studiul acesta în general n-am găsit probe de abuzare sistematică a acestor programe. Din punctul nostru de vedere, din ce am văzut noi, n-am văzut probe de abuzare sistematică. Sigur, întotdeauna există unii și alții care în mod izolat încearcă să abuzeze sistemul, dar în cazul ucenicilor e pentru că sistemul de guvernanță adesea sunt uh, bine puse la punct și angajatorii vor să găsească indivizii care au potențialul de a-i ajuta în munca lor. Asta nu înseamnă că nu se fac abuzuri deloc, dar sunt cazuri izolate. Cred că relația cu cele trei lase de întrebări e următoarea criza economică afectează uceniciile și, într-adevăr, poate apărea un eșec al pieței, pentru că uh, dacă ai ucenicii, creezi valoare pentru viitor, însă câteodată nu uh, angajatorii nu își mai permit să deschidă noi posturi de ucenicie pentru că nu îi se cere destul de mare pentru serviciile lor. Deci e o problemă aici de, de echilibru. Trebuie să se găsească o soluție pentru încurajarea ucenicilor organizate de angajatori. În principiu, nu există nicio dovadă a utilizării greșite a acestei forme de organizare și a un fel, unui soi de abuz potriva asupra acestor ucenicii. E greu de demonstrat acest lucru. Acum, uh, legat de ultimul set de întrebări, sunt trei forme diferite de activitate, dar cred că este util să le privim împreună din anumite puncte de vedere, pentru că toate au legătură cu tranziția tinerilor de la educație, la mediul educațional, la piața muncii. Ele toate facilitează un fel de trecere furnizându-se experiență și abilități care sunt utile apoi uh, uh, la locul de muncă și cumva au și puncte comune legate de acces și de calitatea mm, activității. Bun, există voluntariate, oamenii volun- se oferă voluntari, dar uh, aici nu e vorba doar despre experiență, ci și despre o pasiune, poate. Dar rolul esențial este tocmai acumularea de cunoștințe și abilități pentru piața muncă. Pentru că, bun, foarte mulți angajatori întreabă, dacă nu există experiență la locul de muncă, tânărul măcar să fi făcut un voluntariat pentru că sunt considerate a fi valoroase. Deci există o legătură între toate formele de activități. Poate că n-am reușit să răspund uh, exhaustiv la toate întrebările dumneavoastră, dar la ucenicii lucrurile stau destul de bine, dar numărul lor poate nu este cel dorit. Dacă ne uităm și la tendințe în întreaga Europa, e destul de limitat când vine vorba de uh, Um, voluntariate și stagii. Cam asta e situația actuală. Dar sper că am reușit să, să răspund într-o oarecare măsură la întrebările noastre și vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. În orice caz, sunt subiecte pe care instituția noastră va continua să discute și să lucreze în următorii ani, chiar săptămâni pentru că încercăm să reducem șomajul și să întâlnim, întâlnim cerințele de pe piața muncii. Nu mai există tipul de educație de acum 20, 30, 40 de ani, nici angajatorii nu cer aceleași lucruri, trebuie să schimbăm ceva și trebuie să ținem cont de schimbările care au loc. Ultimul punct de pe ordinea de zi este prezentarea Comisiei, Comisiei Europene a activității încheiate ieri, dacă nu greșesc, cu privire la regulamentul delegat din 2015 al Comisiei, care a fost amendat. Voi da cuvântul imediat doamnei Tsukova Toșeva, care își va prezenta munca. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur să prezint cel al treilea amendament la regulamentul delegat, care este stipulat de articolul 41 din regulamentul SF, care asigură o activitate orientată către rezultate, optimizarea costurilor și ideea este să simplificăm uh, procedurile, E de asemenea obiectivul nostru să grăbim plățile de la beneficiari, de la autoritățile reglementare și către beneficiari. În orice caz, articolul 14.1 al Fondului Social European define, definește Uh, operațiile, rambursările efectuate în statele membre. Există mai multe beneficii legate de acest articol. Există o siguranță juridică oferită aici statelor membre în uh, ceea ce privește relația cu autoritățile de management și comisie, pentru că nu se va schimba metodologia și nici uh, procedurile, baremele standard, și asta pentru că metodologia și Um, procedurile de cheltuieli simplificate au fost deja discutate uh, exhaustiv în uh, grupurile de lucru și în discuțiile cu statele membre. Apoi, uh, așa permitem mai puține audituri, deci reducem activitatea de auditare, se limitează doar la verificarea rezultatelor și așa se vor face și rambursările autoritățile naționale sunt libere să aplice aceleași unități de, cheltuie, de cheltuieli sau să folosească diferite metode de calcul și de plată. Și alt beneficiu, opțiunea simplificată poate fi aplicată și la uh, achizițiile publice, dar doar dacă statul membru cere acea procedură simplificată. Asta este a doua formă a actului de amendat delegat din iulie 2015. Corpul principal rămâne același. Am vrut doar să actualizăm anexele și în al treilea amendament al actului delegat, vedeți toate opțiunile simplificate care au fost adoptate, adaptate la fiecare stat membru. Deci nu trebuie să reveniți la fiecare amendament al actului delegat. Voi începe cu uh, costurile de, pe unitate, metoda simplificată pentru Suedia, Franța. Printr-un amendament din martie 2016 existau 5 uh, unități de cost. Al doilea amendament, în octombrie anul trecut, am adăugat o unitate de cost uh, pentru uh, Republica Cehă și pentru Malta alte posibilități, Malta, Italia, Slovacia, Germania și țările de jos. Astfel, al treilea amendament, care a fost ab- a adaptat abia ieri, amendament la unitățile de cost pentru Suedia, nu toate, dar câteva, au apărut uh, unități de cost noi pentru Cehia, Malta, Italia, Slovacia, Austria, Lituania, Polonia și România. Au apărut uh, sume paușale, bareme pentru țările de jos, asta este ceva nou. Și altă noutate a acestui amendament, pentru prima dată propunem opțiuni simplificate pentru educație la nivelul UE, deci astfel de operațiuni de cost. Și pentru a intra în detalii, pentru Suedia, amendamentul acoperă toate costurile, toate operațiunile care se limitau doar la cheltuielile personale înainte. Uh, mă refer aici și la operațiune de instruire. Cehia propune trei unități noi de cost care sunt uh, legate de prioritățile de investiții în educație. În Malta, unitățile de cost permit uh, opțiuni simplificate pentru instrucție, fie pe teren sau extern. În Italia, trei unități de cost noi pentru module educaționale, pentru uh, cursuri de limbă, iarăși trei unități noi și stagii și alte uh, programe externe, uh, regionale. Se extind uh, unitățile de cost pentru doctorate industriale, cu două poziții și două operațiuni. Pentru Slovacia are o unitate de cost pentru uh, asistenți uh, în procesul educațional, două unități noi pentru uh, instructori. Iar, cum spuneam, în țările de jos, acea sumă paușală care acoperă asistența tehnică. În Austria, iarăși, o unitate de cost pentru educație. În, Lituania, patru unități noi pentru Uh, formarea profesională, care a fost defalcată în funcție de durată, Polonia, iarăși o unitate pentru mobilitatea trans- transnațională, uh, respectiv stagii. Și în România, uh, aici, rate lunare, ajutor de șomaj și ajutor de integrare pe piața de muncă. Aici, care sunt unități, noutățile, unitățile de cost care acoperă prețul pe participant la diferitele niveluri de educație. Folosim aici datele Eurostat ca reper. Danemarca, Grecia, acolo nu am avut date uh, consistente. Mm, pentru celelalte state membre am avut așa ceva. Costel, costurile apar uh, în anexă, un preț pe uh, participant, după cum spuneam, un preț anual la diferitele niveluri de educație. Plățile se bazează pe registrare la două sau trei niveluri pe parcursul unui an și aici uh, se folosesc procedurile naționale. Se poate cere această sumă din partea statului membru fără niciun fel de justificare, cu excepția justificării sau atestării înregistrării în educație, în sistemul de educație. Așa, prin această metodă se rambursează beneficiarii și se oferă un grad maxim de flexibilitate, simplitate. De prima dată, Comisia a propus astfel de operații simplificate sub articolul 14.1 SF, ceea ce înseamnă că vor exista alte oportunități de a introduce opțiuni de cheltuieli simplificate la diferite niveluri. Prin acest amendament al regulamentului delegat, vă pot uh, comunica că avem un interes deosebit pentru un al patrulea amendament al regulamentului delegat și probabil că acesta va fi lansat, uh, va acoperi Germania, Cipru și Franța. Deocamdată avem 13 state membre acoperite cu astfel de opțiuni uh, simplificate. Și după, Cipru, după ce Cipru se va alătura, procedurilor vor fi 14. Credem că acest uh, act delegat ci acordurile cu statele membre cu privire la, cu privire la opțiunile simplificate, de exemplu unitățile de cost și baremurile paușale reprezintă o metodă foarte bună sau cea mai bună metodă pentru simplificarea rambursărilor și credem că se poate atinge un grad maxim de eficiență și se pot înlătura poveri atât la nivel administrativ cât și la nivelul autorităților naționale Deocamdată, estimările, conform, conform programelor operaționale și operațiunilor legate de aceste simplificări, sunt de 6,7 miliarde de euro acoperiți de procedură. Până la finele anului vom avea o, încă trei state membre noi, credem noi, dar lucrăm cu mai multe state și sperăm să apară un nou uh, regulament delegat odată ce am convenit aceste lucruri cu statele membre. Da, mulțumesc, mulțumim foarte mult, președinta. E clar că trebuie să depunem foarte multă muncă până a simplifica procedura, dar cred că din punct de vedere financiar merită, dar și pentru că dovedește că se poate ajunge la o Europa mai profundă, pentru că este un lucru care, de care pot beneficia toate statele membre. Există comentarii sau întrebări din partea membrilor? Dacă nu, vă mulțumim pentru atenție și aici dorim să încheiem uh, întâlnirea noastră de astăzi. Următoarea întâlnire a Comisiei va avea loc pe 28 septembrie. Veți primi ordinea de zi, uh, la timp, desigur. Vă mulțumesc și vă urăm o după amiază plăcută și o seară plăcută. Mulțumim!